Good afternoon, dear colleagues. Bună ziua, dragi colegi. Bun venit și președintelui BC Mario Draghi. Înainte să trecem la dialogul uh, monetar, haideți să adoptăm ordinea de zi. Văd că nu este nicio obiecție. Vă mulțumesc. O comunicare rapidă în legătură cu negocierile în desfășurare interinstituționale. În ceea ce privește dialogurile tripartite pe, pac- pe pachetul ban- bancar, regulamentul BRD și SRM, al doilea dialog tripartit a avut loc în data de 11 septembrie, am discutat moratoriumul, de asemenea raportarea și divulgarea legate de MREL, Am discutat în mod profund nivelul de subordonare AMREL, plecând de la documentul neoficial prezentat de serviciile Comisiei. Serviciile Comisiei care au convenit să ne pună la dispoziție documente de opțiuni diferite pentru discuții ulterioare. Consiliul și Comisia au convenit să reflecteze în legătură cu soluțiile posibile um, la chestiunile menționate de Parlament la, la noul articolul 32 ani. 32A. În ceea ce privește CR2 și cr de 5 dialogul tripartit, al treilea dialog tripartit a avut loc în data de 12 septembrie la Strasburg. Am discutat uh, indicatorul efectului de levier, clasificarea instrumentelor uh, de capital. Am putut să ajungem la un acord pe marginea câteva, câteva puncte, însă vom continua negocierile în următorul dialog uh, tripartit prevăzut pentru data de 27 septembrie 2018 și îi spun din nou bun venit lui Mario Draghi la cel de-al treilea dialog monetar din anul 2018. După cum știți, acest dialog monetar are loc după ultima reuniune a guvernatorilor, a Consiliului de Guvernatori din BC, care a confirmat poziția adoptată în iunie a, de către BC în ceea ce privește semnalele privind uh, orientările viitoare ale politicii uh, monetare, în ceea ce privește eliminarea treptată, planificată a programului de achiziții de uh, active, dar și modul în care politica expansionistă a BCE va continua. Aș dori să salut toate aceste decizii și o să discutăm și politicile de comunicare ale băncilor centrale în perioada de criză. O să discutăm modul în care comunicarea BCE este foarte bine primită de către piețe. O să discutăm de asemenea despre lichiditatea în, abunden- în abundență și impactul acestea asupra lichidității băncilor și activităților de creditare oferite de, uh, de bănci și în plus riscurile aferente posibile, chiar dacă acestea nu au apărut uh, până în acest moment. Deci vă mulțumesc foarte mult, domnule Draghi. Cred că toată lumea așteaptă cu nerăbdare următoarea decizie a Băncii Centrale Europene și acum vă dau cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte departe, stimați membrii ai Comitetului, Comisiei de Afaceri Economice și Monetare, Parlamentul European, doamnelor și domnilor, este o plăcere să revin în Parlamentul European în fața Comisiei dumneavoastră. În urmă cu 10 ani, zona euro a intrat într-o recesiune gravă economică. Criza respectivă a expus uh, slăbiciunile structurale și ne-a forțat să ne ocupăm de ele. Munca noastră nu s-a încheiat, însă începem să culegem uh, roadele eforturilor noastre. Cererea a fost, uh, creșterea a fost una pozitivă deja de mai mult de, de, mai mult de 5 ani și rata șomajului este la cel mai uh, jos nivel din noiembrie 2008. În uh, intervenția mea de astăzi o să mă refer la um, mediul economic uh, actual și rolul pe care îl are politica monetară a BCE în uh, acest context la cererea comisiei dumneavoastră, voi discuta și uh, comunicarea băncii centrale, care acum face, uh, este o parte integrantă a politicii monetare. Informațiile care au apărut de la ultima mea vizită din iulie în Parlamentul European confirmă în mare uh, creșterea economiei în zona euro, 0,4% în al doilea trimestru anului 2018. În ciuda unei, unei încetiniri a acestei creșteri uh, economice. În urma creșterii puternice din anul 2017, economia continuă să demonstreze că utilizează tot mai bine capacitățile existente, piețele muncii um, încep să dea semne de um, lipsă de forță de muncă în anumite sectoare și în anumite țări. Acest lucru este reflectat în rata șomajului în zona euro, care se afla la 8,2% în luna iulie. în ultimii 5 ani, um, ocuparea în zona euro a crescut cu aproximativ 9,2 milioane. Ținând seama de îmbunătățirea condițiilor pe piața muncii, um, venitul disponibil gospodărilor din zona euro crește la cel mai mare ritm din ultimii 10 ani venitul mai mare susține consumul privat, care este preconizat că va crește cu 1,5% în 2018. Acești factori, împreună cu îmbunătățirea condițiilor de investiții, profitabilitatea în creștere a corporațiilor și, crește, și cererea tot mai mare sprijină consumul. Dacă este să ne uităm înainte, proiecțiile macroeconomice BCE confirmă uh, perspectiva de creștere pentru economia din zona euro. Rata de creștere anuală este prevăzută a fi de 2% în anul 2018, 1,8% în 2019 și 1,7% în anul 2020. Cu o revizuire ușor în jos uh, pentru anul 2018, ceea ce reflectă schimburi comerciale globale mai slabe. Perspectiva pentru zona euro cred că în general este una echilibrată, chiar dacă există o amenințare reprezentată de protecționism, de vulnerabilități ale piețelor emergente și de volatilitatea piețelor financiare politicile fiscale din câteva zone euro s-ar putea să fie mai puțin neutre decât preconizasem noi în urmă cu ceva vreme. În ceea ce privește ultimele evoluții ale inflației, inflația IAPC a fost la 2% în august, în scădere de la 2,1% în iulie. Inflația nominală rămâne puțin mai mare decât în primele luni ale anului, ceea ce reflectă creșterea puternică a prețurilor la țiței. Măsurările Uh, măsurile inflației subiacente au rămas în general mute, însă au crescut uh, pe măsură ce uh, presiunile reprezentate de prețurile domestice au crescut. Inflația subiacentă preconizăm că va crește în următoarele luni pe măsură ce salariile vor crește. De exemplu, creșterea anuală a salariilor negociate în zona euro a fost de la 1,5% în 2017, la 1,7% în primul uh, trimestru anului 2018 și 2,2% în al doilea trimestru. Acest lucru ne dă motive să fim încrezători că uh, creșterea salarială se va accelera în, uh, așa cum s-a întâmplat și în ultimii doi ani. Dacă este să ne uităm înainte, ratele anuale ale inflației IAPC probabil vor ajunge la 1,7% în fiecare an de aici, de acum până în 2020. Acest profil stabil ascunde o contribuție mai uh, redusă din partea componentelor uh, non-core la indexul general și uh, accelerarea creșterii inflației subiacente preconizările BCE ne arată că inflația din care sunt scoase alimentele și energia va ajunge la 1,8% în 2020. În general, ultimele evoluții cred că au confirmat evaluările Consiliului Guvernatorilor BCE în ceea ce privește evoluția inflației pe termen mediu. Drept urmare, Consiliul Guvernatorilor a decis să păstreze stimulul uh, de politici monetare în forma sa actuală și Așa cum am anunțat deja în iunie în Riga, am redus uh, ritmul uh, uh, lunar de achiziție de active la 15 miliarde de euro din octombrie până la sfârșitul acestui an. Moment în care probabil vom pune capăt acestor achiziții nete. Acest lucru nu înseamnă că politica noastră monetară nu va fi una expansionistă. Pornind de la scenariul um, de bază legat de creșterea inflației, cred că trebuie să rămână răbdători, prudenți și uh, persistenți în uh, calibrarea politicii monetare. Respectând această abordare, vom uh, oferi în continuare stimulente monetare importante, combinând trei uh, măsuri politice. În primul rând, semnalele consolidate privind politica viitoare a BCE legată de rata dobânzii, va rămâne, vor fi, vor fi continuate pentru a asigura convergența inflației către obiectivul stabilit de noi. În al doilea rând, achizițiile um, nete de active vor continua până la sfârșitul acestui an și apoi re, um, reinvestirea um, portofoliului important de uh, valori mobiliare deja achiziționate. Măsurile noastre de politică monetară și-au adus o contribuție importantă la evoluțiile pozitive din punct de vedere economic în zona euro. Dacă este să ne gândim la toate măsurile politice luate din, de la mijlocul anului 2018, angajații noștri au estimat un impact asupra creșterii PIB și asupra inflației este de, de 1,9% din, din 2016 până în 2020. Și acum o să mă refer la subiectul comunicării folosite de băncile centrale, un subiect uh, propus de dumneavoastră pentru reuniunea de astăzi. În legătură cu acest uh, subiect, semnalele privind orientarea viitoare a politicii viitoare au devenit o măsură importantă pentru toate băncile centrale, în condițiile în care uh, politicile de comunicare și măsurile monetare tradiționale au ajuns la un, la un prag uh, real de 0%. Politicile noastre au evoluat uh, din uh, momentul în care am uh, recurs la asemenea comunicări din iulie 2013. Am trecut în mare prin trei etape. Când am recurs pentru prima dată la asemenea semnale privind orientările viitoare a politicii monetare, obiectivul nostru a fost să izolăm condițiile de finanțare din zona euro și să combatem volatilitatea mare care uh, venea din, de pe piețele americane ca urmare a dilemei reducerii programului de achiziții uh, în Statele Unite ale Americii din 2013. În a doua etapă, aceste semnale privind orientările viitoare au uh, folosit pentru a consolida um, eficacitatea programului de achiziții nete. Și ne-am asigurat astfel că impactul asupra uh, randamentului acestor active pe termen lung nu este uh, afectat de uh, așteptările pe termen scurt de creștere a ratei dobânzilor. Din iunie 2018 ne-am exprimat uh, așteptările că în funcție de confirmarea prognozelor noastre legate de inflația pe termen mediu, achizițiile nete probabil vor um, se vor încheia după decembrie 2018. Pe măsură ce a trecut timpul, am indicat că rata, do- rata dobânzilor de referință va rămâne la nivelul actual și am, an- am anunțat un plan condițional pentru a pune capăt acestor, acestor achiziții, ceea ce a făcut necesar să reancorăm o, un semnal privind uh, rata viitoare a dobânzii. Ținând seama că ne-am, uh, ne-am apropiat uh, apropierea de ținta de inflație stabilită, este foarte importantă pentru așteptările create pe o perioadă mai lungă de timp dincolo de orizontul decembrie 2018. A fost foarte important pentru noi să păstrăm un control strâns asupra semnalizării implicită din uh, anunțurile noastre legate de politica monetară. La un moment important a trebuit să-i asigurăm pe investitori și opinia publică că modificarea probabilă a politicii noastre de achiziții de active nu va afecta în mod negativ redresarea economică și nici uh, normalizarea uh, inflației. Ținând seama de, de toate aceste aspecte, în iunie 2018 am anunțat că preconizăm ca rata de dobândă să rămână la nivelul actual, cel puțin până în vara anului 2018 și că în orice caz, atâta vreme cât va fi nevoie pentru a ne asigura că evoluția inflației este aliniată cu așteptările actuale uh, de a ajunge la o uh, cale sustenabilă a inflației. Există două elemente. În primul rând, partea care spune pe parcursul uh, verii anului 2018 o formulă um, care conține un element calendaristic care referă la, se referă la faptul că s-ar putea să apară condiții care să ducă la o uh, sporire a ratei de dovândă și există și o altă componentă dependentă de uh, situație care indică că așteptările noastre uh, ca, preconizăm ca rata să rămână um, redusă și să crească doar dacă va apărea o evoluție uh, durabilă înspre țentul, uh, țelul de aproape, dar sub 2% pe termen mediu. Noua formulă adoptată i-a, a, i-a ajutat pe participanții la piață să înțeleagă uh, funcția de reacție și să-și ajusteze perspectivele în mod adecvat. Desigur, această comunicare este doar o parte a sarcinilor noastre. Suntem responsabili pentru a garanta stabilitatea prețurilor pentru mai mult de 340 de milioane de oameni din zona euro care iau decizii economice în fiecare zi și um, deschiderea față de cetățeni este un element cheie pentru a păstra încrederea opiniei publice în uh, Banca Centrală și în eficacitatea politicilor acestora. Din acest punct de vedere, audierile din fața Parlamentului European sunt un canal cu, de o importanță fundamentală prin intermediul căruia putem să explicăm motivele uh, deciziilor noastre și modul în care aceste decizii au un impact asupra vieții cetățenilor. Banca Centrală Europeană și Parlamentul European, pornind de la un cadru ancorat în dreptul primar, au răspuns acestei cereri de uh, a exista o tragere la răspundere mai transparentă și mai profundă. Cu toate acestea, nu cred că avem motive să ne culcăm pe lauri. Înțelegem prea bine că păstrarea încrederii oamenilor în BCE um, nu este posibilă în lipsa unor eforturi din partea noastră. De exemplu, din ianuarie 2015, Banca Centrală Europeană a, public, a publicat în mod regulat uh, deciziile um, Consiliului de uh, Guvernatori acest set uh, ulterior de informații vă permite dumneavoastră și tuturor celor care sunt inter- interesați de, de politica monetară să examineze îndeaproape politi- politicile BC. În același timp, acest lucru ne-a oferit ocazia de a ne explica mai bine deciziile și să demonstrăm că um, acționăm um, respectând uh, mandatul democratic pe care îl avem. În ultimii ani ne-am accelerat eforturile de a depăși uh, provocările cheie de comunicare uh, aduse de structura zonei euro. Și anume să discutăm cu cetățeni din 19 state care au așteptări diferite vis-a-vis -vis de BCE. Ne-am consolidat uh, strategia de comunicare, discut, ținând seama de interesele um, diferite din acest, punct de, din acest punct de vedere. În plus, eu și colegii din uh, Uh, comitetul Executiv, am participat împreună la aproximativ 180 de evenimente organizate în ultimii doi ani, o, un sfert dintre acestea în centre de educație. Dacă este să ne gândim și la grupuri de reflexie, fundații, ONG-uri, uh, foruri guvernamentale la care am, uh, am participat, cred că am um, ținut mai multe prelegeri uh, decât uh, reprezentanții băncilor centrale naționale. Am discutat și cu reprezentanți din lumea uh, academică, am încercat să explicăm criza financiară și rolul Băncii Centrale Europene în uh, atenuarea efectelor crizei financiare asupra oamenilor din Europa. Pe pagina noastră de internet există acum videoclipuri, uh, tabele care descriu într-un mod accesibil subiecte foarte complicate. Am, înce- am început să folosim noi instrumente cum ar fi YouTube, LinkedIn, Twitter. Pe Twitter avem, de exemplu, mai mult de 440.000 de uh, followeri. În concluzie, Parlamentul European, care reprezintă cetățenii europeni, are un rol cheie în a consolida uh, înțelegerea și încrederea cetățenilor în, în deciziile Băncii Centrale Europene. Însă contribuția dumneavoastră în calitate de europarlamentar nu se oprește aici. În calitate de colegiuitor aveți un rol în a, în a ne asigura că Europa este bine pregătită dacă riscurile pe care le-am menționat uh, vor deveni realitate. Avem nevoie de un puternic cadru de reglementare, dincolo de o bună creștere economică, pentru a garanta o performanță economică durabilă pe termen lung. Astăzi, la 10 ani de la marea criză financiară, mai avem uh, teme de terminat din punctul de vedere al definitivării uh, cadrului legislativ pentru sectorul uh, financiar și mă bazez pe sprijinul Parlamentului European pentru ca cadrul creat pentru a garanta stabilitatea necesară piețelor, protejează astfel cetățenii europeni și în calitatea de clienți, de lucrători sau de contribuabili. Vă mulțumesc pentru atenție și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Vă mulțumesc, domnule președinte Draghi, pentru prelegerea dumneavoastră, pentru cuvintele spuse în legătură cu importanța Parlamentului uh, european pentru importanța sa și în calitate de colegiuitor și pot să vă asigur că o să facem tot ceea ce ține de noi pentru a încheia cât mai mult posibil uh, pachetele legislative de care ne ocupăm până la sfârșitul mandatului uh, actual, uh, pachete care contribuie la stabilitatea financiară și la definitivarea Uniunii Bancare și a Uniunii Economice și Monetare. Trecem acum la intervențiile membrilor. Marcus Ferber este primul din partea PPE. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, în primul rând, și din partea mea, domnule președinte, aș dori să vă mulțumesc și eu pentru prezentare. Ne-ați prezentat un scenariu pozitiv în legătură cu evoluțiile economice, însă deja se adună primii nori negri pe cerul uh, uh, creșterii economice. Acești nori negri au fost uh, discutați și săptămâna trecută de șefii de stat și de guvern și anume dacă vom reuși să ajungem la un acord durabil cu Regatul Unit sau nu pentru că acest lucru are un impact și asupra activității dumneavoastră chiar și în condițiile în care Regatul Unit nu a adoptat și nu a avut niciodată intenția de a adopta moneda euro. Cu toate acestea, aș dori să vă întreb cum se pregătește Banca, Cen- Banca Centrală Europeană să facă față tul- ă, ă, Um, turbulențelor posibile care apar, s-ar putea să, aibă, să apară pe, pie, pe piețele financiare în cazul unui uh, Brexit dur. Deci, în cazul unui Brexit dur, um, cum se va desfășura în continuare cooperarea cu Regatul uh, Unit și chiar dacă ar fi vorba de un Brexit ordonat, Trebuie să ne întrebăm cum vor arăta relațiile cu Banca Angliei în contextul sistemului de clearing uh, european și în ceea ce privește acordarea de asistență uh, de urgență de fonduri lichide. Uh, thank you. Um... Mulțumesc. Trebuie să nu uităm că Banca Centrală Europeană nu face parte, nu este o parte la aceste negocieri. Trebuie să vedem uh, care este rezultatul negocierilor înainte de a putea decide care vor fi următorii pași. Desigur că ne dorim uh, ca soluția găsită să nu uh, prejudicieze integrității pieței unice. După cum știți, am făcut un grup de lucru cu Bank of England și examinăm mai multe aspecte ale negocierilor. Însă totul depinde de rezultatul final și nu avem niciun cuvânt de spus aici. În general, estimările noastre ne spun că uh, impactul uh, real uh, al negocierilor ar fi uh, oarecum agregat, destul de camuflat. Dacă are loc un eveniment neprevăzut pentru care nu suntem deloc pregătiți, un Brexit cât se poate de dur, va trebui desigur să vedem uh, cum reglementăm uh, pozițiile contractuale, care sunt multiple. Monitorizăm îndeaproape procesul, cooperăm foarte bine cu Bank of England și continuăm încercând să ne pregătim, dar totul depinde, repet, de rezultatul final al negocierilor. Da, mai am puțin timp. În acest moment recomandăm societăților comerciale, întreprinderilor să se pregătească pentru cel mai prost scenariu posibil, pentru că nu mai există foarte mult timp pentru a ajunge la un acord. Aș dori să vă întreb dacă există, dacă lucrați la un asemenea uh, cel mai prost scenariu posibil și în interiorul BC. The final outcome is... După cum am spus, așteptăm să vedem uh, care este rezultatul final, însă am îndemnat toate uh, părțile uh, private implicate să se pregătească în măsura posibilului. Deocamdată nu s-a luat niciun fel de decizie și niciun fel de angajament în legătură cu acțiunile autorităților publice într-o astfel de situație, pentru că aceste lucruri țin de negocierea finală la care noi nu suntem parte. Thank you. Mulțumesc. Bineînțeles că pe toată lumea um, îndemnăm să-și ia uh, planuri de, să-și asigure o plasă de siguranță. Dar uh, plecăm de la uh, premisa că încă se poate ajunge la un acord rezonabil și corect. Și sper că așa va și, se va și întâmpla. Pervanș Perez are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, că um, ați răspuns la întrebările pe care vi le-am adresat pentru acest dialog, aș vrea să revin asupra a două puncte. În primul rând, ca urmare a ultimei noastre uh, discuții, când ați venit la Comisia Econ, am văzut uh, în cazul băncii uh, letone că pot apărea dificultăți în legătură cu autoritatea și legitimitatea unui președinte de Bancă Centrală Națională în care uh, guvernul independent nu ar trebui să intervină um, pentru a întrerupe sau a demite din funcție un astfel de președinte al băncii centrale. Cu toate acestea, până la urmă, mediul este afectat de o astfel de situație. Guvernanța globală a sistemului de bănci centrale european este afectat. Nu credeți că există undeva o lacună juridică pe care ar trebui să o umplem? Nu credeți că Banca Centrală ar trebui să alerteze atunci când există dificultăți la guvernarea unei bănci centrale naționale? A doua um, întrebare reiese din uh, afirmația dumneavoastră de săptămâna trecută din Berlin când um, ați revenit asupra necesității unei funcții de stabilizare în economia zonei euro. Din acest punct de vedere, considerați că propunerile care sunt pe masă uh, că urmarea inițiativă inițiativei um, propuse de Comisia Europeană sunt utile? Merg în direcția cea bună? Considerați că Consiliul este cel care trebuie să facă un efort pentru uh, ca aceste poziții să se poată, um, să poată fi luate până la sfârșitul uh, legislaturii. Aveți de adăugat ceva la aceste propuneri? On, on the, the first issue is a... În legătură cu prima dumneavoastră întrebare, ce măsuri am putea lua în legătură cu uh, Um, combaterea spălării de bani. Nu este niciun uh, mister. Situația de față nu este deloc satisfăcătoare. În legătură cu ce, uh, ce, ce face acum Banca Centrală Europeană, lucrăm uh, în cadrul unui grup de lucru înființat de comisie. În primul rând dorim să îmbunătățim uh, schimbul de informații între autoritățile um, care combat spălarea banilor uh, la nivel național și, suprave- și autoritățile de supraveghere. Însă situația este mai complexă. Anumite informații trebuie să fie uh, circulate între supraveghetori și între autoritățile de combatere a spălării banilor. Același lucru a spus și Daniel Nui. Ar trebui să existe o autoritate europeană pentru combaterea spălării banilor, uh, care să asigure o vizibilitate de plină um, a aspectelor um, în derulare. Între timp, um, am creat și acum consolidăm un punct de intrare pentru ca um, chestiunile legate de combaterea banilor să poată fi uh, văzute de autoritatea de supraveghere și de sectorul juridic, de departamentul juridic al băncilor. Acestea sunt măsurile pe care le-am luat până acum. BCE-ul nu este responsabil uh, cu combaterea spălării banilor, nici în aspectele legate de aplicare și nici în cele legate de prevenire. Deci capacitatea BCE uh, de a uh, modifica uh, situația este limitată. Trebuie să lucrăm strâns cu Comisia pentru a face ceva în acest sens. V-ați referit la funcția de stabilizare, în al doilea rând. Vă mulțumesc pentru că v-ați referit la discursul meu de la Berlin, dar nu am intrat acolo în detaliile propunerilor. Uh, sunt mai multe propuneri și fiecare dintre ele uh, are meritul său, dar și uh, complicațiile sale. La momentul actual e foarte dificil să optăm pentru una dintre propuneri în detrimentul celorlalte. Oricum, orice propunere în acest domeniu ar trebui să uh, comporte două aspecte. În primul rând, trebuie să fie potrivită pentru a asigura stabilizarea. Uh, și uh, vă explic imediat ce vreau să spun cu adecvat. Și uh, aceasta ar fi uh, criteriul pe baza căreia s-ar, s-ar stabili uh, dimensiunile acestei măsuri. Și în al doilea rând ar trebui să nu uh, denatureze niciun fel uh, stimulentele asigurate de statele membre pentru a oferi uh, um, o poliție fiscală durabilă, deci să nu uh, aibă un aspect de pericol moral, dacă putem spune așa. Dacă vedem cum uh, se asigură stabilizarea în uh, uniuni monetare mai avansată decât a noastră, putem spune că um, o mare parte din riscurile împărtășite care sunt necesare atunci când ne confruntăm cu uh, situații de șoc sunt suportate de sectorul privat aceste uniuni monetare au uniuni bancare bine dezvoltate și uniuni de piețe de capital la fel de bine dezvoltate. Aspectul uh, public este oarecum limitat. Prima concluzie ar fi că dimensiunea funcției de stabilizare fiscală ar fi uh, cu atât mai redusă, cu cât sunt mai mari și mai performante Uniunea Bancară și cea piețelor de capital și invers. Nu putem uh, însă să găsim argumente pentru a nu face nimic în legătură cu uh, Uniunea Piețelor de Capital, în legătură cu uh, piața bancară sau cu stabilizarea. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Bert Luken are cuvântul. Tag, Herr Draghi. Bună ziua, domnule drag, eu să vorbesc în limba germană. Domnule Draghi, ați primit un, o scrisoare din partea ministrului italian? Bună ziua, domnule Draghi. Ați primit o scrisoare din partea ministrului italian Savona, care are anumite idei particulare privind uh, reformele necesare pentru zona euro. Și um, consideră că zona euro nu este o zonă optimă um, monetară, din punct de vedere monetar. Uh, ținând seama de faptul că nu putem ști care sunt intențiile guvernului italian din punctul de vedere al politicii monetare și în aceste condiții uh, cresc uh, temerile anumitor guverne legate de saldurile din uh, sistemul Target 2, care ajung în cazul Germaniei până la 1000 de miliarde de euro. Deci ce s-ar întâmpla cu aceste datorii din sistemul target dacă o țară ar părăsi zona euro, cum ar fi uh, Italia. Ați uh, răspuns um, întrebărilor din partea a doi colegi din Parlamentul European care v-au adresat o întrebare în acest sens, că într-un asemenea caz Italia ar trebui să replătească datorii, să plătească înapoi Germaniei datoriile pe care le are în acest uh, sistem. Uh, Aș dori să vă întreb, oare nu ar ține de aceste semnale privind orientările viitoare să precizați ce se întâmplă cu saldurile și cu creanțele din uh, sistemul target dacă o țară părăsește zona euro la un moment dat? Și în plus, aș dori să vă întreb, oare nu ar fi posibil să reformăm sistemul uh, target astfel încât uh, creanțele din sistemul target să se bazeze pe, an, pe un temei juridic foarte clar, să nu mai depindă doar de băncile centrale naționale, astfel încât să se precizeze foarte clar că în momentul în care o țară părăsește eurosistemul, trebuie să-și achite uh, datoriile și din sistemul target. Um, my sense is that any, uh, first of all, the, the issue. În primul rând, uh, aduceți în discuție o chestiune extrem de complexă din punct de vedere legal. Nu ține de BCE um, să luăm astfel de măsuri, dar orice fel de limitare la sistemul Target 2, implicită sau explicită, ar uh, distruge Uniunea Monetară, pentru că Target 2 este un sistem de plăți. Dacă începem să limităm uh, numărul de plăți pe care le pot efectua cetățenii, uh, rupem uh, Uniunea, practic. Nu propusesem acest lucru, spune domnul Luche. You first let... Domnule Luche, întâi trebuie uh, să-i permiteți domnului Draghi să-și termine observația, după care puteți adăuga o întrebare. Domnul Draghi, dar cred că am încheiat ce vreau să spun. Eu nu am sugerat că ar trebui să limitați funcțiile sistemului target. Uh, am propus ca pozițiile target să fie, trans, să fie convertite în instrumente de creanță, astfel încât o bancă centrală națională care are astfel de creanțe target să fie, din punct de vedere juridic, responsabilă pentru plata acelor datorii în cazul în care iese din sistemul euro. Acest lucru nu are nimic de a face cu funcționarea sistemului target. În cazul unui exit, trebuie să uh, fim pregătiți pentru posibilitatea ca un guvern să nu poată plăti uh, pozițiile target. In a sense, in a sense it's already this way because the implementation implementarea uh, este decentralizată și există garanții pentru astfel de situații. Aceasta este situația actuală. Temeiul juridic, pe, în cazul în care uh, Uh, și vorbim acum despre premise imposibile, despre presupuneri și evenimente imposibile. Dar oricum, dacă s-ar întâmpla aceste evenimente imposibile, ar exista un temei legal foarte clar. Să schimbăm lucrurile, transformând aceste uh, datorii ca în creanțe centralizate al, către BCE nu uh, este cadrul uh, pe care îl prevede statutul BCE. Noi, uh, noi suntem pentru implementarea decentralizată a politicilor monetare. Mulțumesc. Mulțumesc, Liv Virni. Dear Mr. Draghi, Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Draghi, după discursul lui Juncker în legătură cu starea Uniunii și în legătură cu uh, uh, crearea unei rezerve internaționale de garantare a euro, care sunt avantajele sau dezavantajele strategice ale uh, realizării acestui lucru comparativ cu situația actuală? Care ar fi măsurile specifice necesare pentru a atinge acest obiectiv și care este rolul pe care îl poate juca BCE în consolidarea poziției euro pe scena globală? Mulțumesc! Thank you. Vă mulțumesc! Încep prin a vă spune că promovarea rolului internațional al monedei euro nu este în mandatul nostru. Rolul um, său a scăzut um, în ceea ce privește folosirea acestei monede, mai precis folosirea euro ca uh, monedă de rezervă. Acestea fiind spuse, totuși euro rămâne a doua valută ca utilizare în lume. Um, noi considerăm că rolul uh, uh, internațional al euro este determinat în mare parte și în principal de forțele de piață. Sistemul euro nici nu a uh, promovat și nici nu a împiedicat în vreun fel rolul internațional al monedei euro. Eu sunt uh, convins că pe măsură ce uh, mergem către o uniune a piețelor de capital și către o uniune bancară, și dacă acest lucru se va întâmpla, rolul internațional al euro va deveni tot mai important. Rolul în lume a acestei, al acestei monede ține de hotărârea noastră și de capacitatea noastră de a promova reformele. Acesta fiind spus, așteptăm să vedem care sunt propunerile concrete ale Comisiei și dorim să cooperăm cu cei de la Comisie în acest sens. Mulțumesc! Dacă mai doriți să adresați o întrebare domnului Draghi, aveți timp. Mulțumesc. Ven Gigol are cuvântul. Thank you, Chair. President uh, Draghi Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte Draghi, într-un discurs pe care l-ați uh, avut acum 10 zile în legătură cu uh, aniversarea a 10 ani de la um, uh, prăbușirea Lehman Brothers, domnul Trișe a spus că euro era cel puțin la fel de vulnerabil ca acum 10 ani. Din creanțele excesive sau efectul excesiv de levier al sistemului financiar comparativ cu economia reală, tocmai ați uh, anunțat că veți avea în continuare o poziție fermă în ceea ce privește o politică monetară uh, facilitantă. Dar uh, apar tot mai clar părțile negative ale acestei uh, politici. Eu nu am fost printre cei care de la Parlament au criticat uh, pozițiile dumneavoastră, dar uh, ascultând cuvintele predecesorului dumneavoastră, am început să vedem și noi dezavantajele mai clar. Și aceea doresc să vă întreb, sunteți de acord cu observația predecesorului dumneavoastră? Și în al doilea rând, dacă este așa, um, susținerea excesivă a sistemului financiar comparativ cu economia este o problemă din ce în ce mai gravă. Ce consecințe uh, există pentru politica uh, BCE în aceste condiții? Um, now, first of all, let me just nuance over that assessment. Mai întâi aș dori să nuanțez un pic această declarație. Trebuie să facem o distinție în sistemul financiar între sectorul bancar și sectorul, așa zis, al băncilor din umbră. Uh, Băncile în prezent au, în prezent, au un, uh, un nivel de capitalizare semnificativ mai ridicat decât înainte. Sunt așadar mai puternice, în ceea ce privește lichiditățile, solvabilitatea, Nu există niciun indicator care să nu se fi îmbunătățit semnificativ în ultimii ani. Și, încă un lucru, nicio parte a managementului de risc al, al sectorului bancar nu a rămas ne... Uh, nu se poate spune că nu ar fi parcurs un proces de modificare de la criza financiară încoace. Așadar, băncile sunt mai puternice decât erau. Înseamnă asta că putem preveni o viitoare criză? Desigur că nu, dar avem obligația de a ne întări. Cealaltă observație vizează sectorul bancar din umbră. Cel puțin în ceea ce privește Uniunea Europeană și în acest domeniu s-au făcut progrese. Sectorul acesta a crescut foarte rapid, apropo, cu circa 800, 8% pe an, de câțiva ani încoace. Este primul an, de fapt, acesta în care creșterea aceasta s-a stabilizat. Sectorul acesta bancar din umbră cuprinde entități care sunt și foarte mari și foarte complexe și extrem de interconectate și, într-o oarecare măsură, unele dintre ele desfășoară chiar activități asemănătoare cu cele pe care le desfășoară băncile, deci de tip bancar. Deci o concluzie ar fi că s-au făcut multe lucruri la nivelul Uniunii Europene în ambele sectoare și lucrurile trebuie continuate. Însă trebuie să avem în vedere și alte jurisdicții, precum și expunerea Uniunii Europene în fața acestora. Este ea suficientă pentru a, nu preve- pentru a putea preveni o uh, transmitere a unei eventuale crize din afara în interiorul Uniunii Europene? Într-adevăr, se comemorează 10 ani de la uh, începutul crizei financiare în Statele Unite. În acest sens uh, și cu această ocazie se poate spune că o parte uh, a lumii merge în direcția dereglementării, în direcția opusă nouă. Uniunea Europeană își menține poziția, însă asta nu înseamnă că nu rămâne expusă în fața ceea ce se întâmplă în restul lumii. În ceea ce privește aspectele legate de efectul de pârghie, și aici aș face o distincție între Uniunea Europeană și uh, restul lumii. Efectul de pârghie a, scăzut semnificativ în Uniunea Europeană, mai ales în uh, zona euro. Sigur, nu în sectorul public, unde îndatorarea rămâne ridicată. Și aici trebuie nuanțat, lucrurile mai depind și de alți factori. Se monitorizează cu toată atenția însă riscurile legate de aceste aspecte și putem constata că în anumite sectoare economice evaluările sunt destul de limitate, de exemplu, în ceea ce privește datoriile cu creanțele cu um, uh, un randament ridicat, în anumite țări și în anumite domenii, lucrurile în ceea ce privește sectorul imobiliar uh, stau așa cum stau, însă în unele părțile ale uh, Uniunii Europene, prețurile în sectorul imobiliar au crescut semnificativ. Atunci când am conceput politicile, ne-am gândit că din cauza uh, stabilității financiare, poate că n-ar fi uh, cazul să se schimbe politicile. Răspunsul la această posibilă întrebare ar trebui să constea în aspectele legate de uh, politicile macroeconomice. Cum reacționează BCE și uh, uh, SRB în uh, diferite situații. Apoi avem un întreg instrumentar de măsuri macroprudențiale și destinate sectorului bancar din umbră. Mulțumesc! Mulțumesc, Miguel Viegas! I will talk in Portuguese. Am să mă exprim în limba portugheză, deci vă rog să vă puneți căștile. Aș dori să ridic în discuție o singură chestiune legată de implicarea dumneavoastră și a BCE în așa numitul grup al celor 30. Implicarea aceasta a făcut obiectul numero a numeroase critici. Este vorba de un grup care include eh, grupuri bancare foarte mari, dintre care unele chiar supravegheate de BCE. Recent s-a desfășurat și o anchetă și s-a arătat foarte clar că participarea dumneavoastră la acest grup uh, subminează credibilitatea BCE și ridică semne de întrebare în legătură cu obiectivitatea autorității de supraveghere. Deci o întrebare simplă din partea mea. De ce nu respectă BCE recomandările ombudsmanului european? Aceeași întrebare s-a adresat și Băncii Centrale a Japoniei. Trebuie să ne asigurăm că uh, procesele verbale ale acestor ședințe cu ușile închise sunt făcute publice. O chestiune de transparență democratică. Mulțumesc! Mulțumesc. După cum știți, a existat o corespondență destul de intensă și acum am luat act de decizia Ombudsmanului European din iulie 2018 cu privire la implicarea membrilor BCE în grupul decizional al celor 30. Salutăm propunerile menite să îmbunătățească pe mai departe transparența și buna guvernanță a BCE. BCE a pus la dispoziție și anterior explicații în legătură cu poziția sa în această chestiune, mai întâi prin scrisoarea transmisă Ombudsmanului European European din 30 octombrie 2017 și apoi în avizul său detaliat din aprilie 2018. Ambele documente sunt disponibile pe website-ul BCE. În replica sa, am prezentat, BCE a prezentat și măsurile întreprise în ultimii ani pentru a-și consolida guvernanța. BCE va răspunde la decizia Ombudsmanului European în zilele ce vin. Ca și în trecut, răspunsul nostru va fi făcut public. Vom răspunde, desigur, și la întrebările primite de la dumneavoastră, uh, uh, eurodeputați, înscris pe această temă. Mulțumesc! Mulțumesc! Dacă pot să mai adresez o întrebare de follow-up, îmi cer scuze că insist, spune domnul Viegas, dar Aș vrea să știu dacă președintele BCE va rămâne membru de plin al grupului celor 30. Am înțeles corect din întrebarea dumneavoastră acest lucru? Președintele BCE, nu am nimic de adăugat la cele spuse. Vom răspunde la decizia ombudsmanului european în zilele ce vin. Ca și în trecut, răspunsul nostru va fi public. Mulțumesc. Thank you. Uh, Bernard Monod. Monsieur le Président, bonjour. Euh, sur le blanchiment d'argent. Mulțumesc! Domnul Monou, mulțumesc. În ce privește uh, uh, spălarea de bani, se pare că o bancă estonă, o ramură, bănci, o, o ramură din Estonia a unei bănci uh, din uh, Europa Occidentală ar fi practicat spălarea de bani. Doamna uh, Bervanche Bere s-a referit deja la o altă bancă, nu o să insist asupra acestui lucru, dar Banca Centrală a Letoniei are un președinte, domnul Limsevic, care a fost acuzat că pro folosește uh, proceduri de racketing, cerându-le președinților băncii băncilor din, acesta, din această țară câte 100 de mii de euro în schimbul unor contraservicii. Sigur că până una alta nu a fost condamnat, deci putem prezuma că este inocent. A rămas așadar în post și nu intenționează să demisioneze în niciun fel. Primul ministru al Letoniei, domnul Dombrovski, de asemenea, au spus că nu știu nimic despre asta, n-au știut nimic și acum și uh, cu atât mai mult cu cât în prezent domnul comisar Dombrovskis este, se ocupă de uh, zona euro și de politicile economice și financiare ale acesteia. Nu există riscul de contaminare din partea unor țări și zone care scapă de orice fel de control efectiv? Așa cum s-a întâmplat la începutul lunii septembrie, când a avut loc o uh, conferință uh, amplă a reprezentanților sectorului bancar, ar trebui să ne spuneți care sunt uh, efect, care sunt măsurile pe care le faceți, le, le întreprindeți pentru a con, combate aceste uh, acțiuni de spălare de bani. Victimele, cetățenii și stat, sunt cetățenii și statele membre, iar uh, sectorul bancar și sectorul bancar din umbră sunt uh, cei care au de câștigat. Deci ce faceți, domnule Draghi, pentru a combate spălarea de bani în interiorul zonei euro, sigur, fără a interveni în competențele statelor membre? Și cum vă ocupați de menținerea eticii morale în rândurile colegilor dumneavoastră din Consiliul Guvernatorilor BCE? Mulțumesc! Mă tem că poziția pe care ați exprimat-o conține o contradicție, fiindcă, pe de-o parte, ziceți că sistemul actual este extrem de nesatisfăcător, e o catastrofă, dar, pe de altă parte, sistemul acesta este bazat pe aspecte naționale, deci pentru a modifica acest sistem ar trebui să existe o coordonare mai fermă și o singură autoritate bancară la nivel european. Nu puteți să le aveți pe amândouă. Și un sistem bancar național perfect necoordonat și, pe de altă parte, o autoritate federală. Deci e cumva, într-un fel, o contradicție în cele pe care le-ați spus. Dar vreau să reiterez faptul că noi nu suntem responsabili cu punerea în aplicare a legislației cu privire la prevenirea unor astfel de a, chestiuni legate de spălarea de bani. Pe de altă parte, însă, vom face tot ce vom putea, de exemplu, vom face presiuni pentru înființarea unei autorități europene. Și ca punctul de intrare în BCE să fie o autoritate federală și nu națională, fiindcă așa cum e sistemul actual, este evident că el nu funcționează. Întrebare de follow-up din partea domnului Mono. Domnule președinte, nu răspundeți la întrebarea noastră în ce privește pe domnul Rimsevic. Pe de-o parte și pe de altă parte eu nu văd nicio contradicție în ce privește gestiunea și controlul uh, spălar, în spălarea de bani murdari. Banca franceză făcea acest lucru și înainte de înființarea BCE, se făceau controle și de către Ministerul de, Finan- Ministerul de Finanțe din Franța, deci n-am avut probleme de felul acesta. Lucrurile acestea se desfășurau foarte bine și erau foarte bine gestionate în sânul statelor națiune. Domnul, poziția domnului Ristevici este o poziție care vizează aspectele naționale ale sistemului judiciar din țara sa. BCE nu poate face nimic mai mult decât a făcut deja în cel privește. Atâta vreme cât atâta vreme cât vorbim de o bună funcționare a Consiliului Guvernatorilor PCE. S -a, s -a, noi ne-am pronunțat, situația s-a îmbunătățit ușor și sigur nu ne plac lucrurile așa cum sunt dar în momentul de față cauza este pe rol în sistemul judiciar din statul membru al acestui domn. Apoi, dacă spunem că o autoritate 2-3 la nivel național uh, se achită de sarcinile cele revin, asta nu înseamnă că sistemul bazat pe națiuni este cel mai bun, că funcționează bine în ansamblul său. Cum a fost abordată, deci, problema aceasta, ne putem întreba, într-o parte sau alta a acestui sistem? Păi, sistemul trebuie să fie cât mai bine coordonat, lumea să facă schimb de informații. Fără schimb de informații nu avem nicio speranță de eficiență în combaterea mm, acțiunilor de spălare a banilor. Mulțumesc, Marcus Prețel. Draghi. Domnule președinte Draghi, la 10 ani după falimentul Lemon Brothers, avem rezultatul în care mm, dobânzi, uh, rata dobânzilor este la zero, ceea ce a însemnat că BCE-ului nu i-a, nu i-a mai rămas decât programul de achiziționare de active și semnalele privind orientarea viitoare a politicii. Bilanțul BCE în iunie 2018 a crescut la mai mult de 4,5 mii de miliarde de euro, aproximativ 41% din uh, PIB-ul zonei euro. Drept urmare, aș dori să, aș dori să vă întreb dacă BCE-ul de, dispune de instrumentele, de uh, resursele pentru a gestiona această umflare a bilanțului BCE atât de rapidă. În al doilea rând, Deutsche Bank în ultima perioadă a trecut printr-o evoluție foarte interesantă. Dumneavoastră ați spus că situația băncilor s-ar fi îmbunătățit în mod uh, semnificativ. Deutsche Bank se confruntă cu probabilitatea de a da faliment în următorii 5 ani la sută de 7,5% este cea mai mare probabilitate în rândul uh, Um, instituțiilor de credit uh, importante, cele mai importante din Europa. Și este evident că politica dobânzii reduse a BCE nu a ajutat această instituție de credit. Drept urmare, aș dori să vă întreb că uh, nu există oare o, un dezechilibru uh, între consecințele politicii BCE pentru bănci germane și bănci din Italia, de exemplu, care sunt mai puțin uh, negativ uh, afectate de politica BCE. Se discută foarte mult despre fuziune, o posibilă fuziune cu Commerzbank, a Deutsche Bank. Um, doi actori slăbiți de pe, din sectorul uh, bancar, a căror listare la bursă este afectată de situația actuală. Domnul președinte, îi atrage atenția vorbitorului că ar trebui să se apropie de sfârșitul întrebării. O ultimă întrebare foarte scurtă. Ați, ați spus că uh, limitarea implicită sau explicită a sistemului Target 2 ar duce la desfințarea Uniunii Bancare. Acest lucru Înseamnă oare că și pentru Germania o limitare la 1000 de miliarde de euro ar fi fatală? Germania trebuie să accepte ca creanțele în sistemul Target 2 să crească peste 1000 de miliarde de euro? Well, the answer to the third question is yes. Răspunsul la a treia întrebare este da, ar fi fatal. În Uniunea Monetară se pot face plăți până la o anumit s-ar putea face plăți până la un anumit nivel, după care n-ai mai ști ce să faci. Nu știu care ar fi rezultatul. Răspunsul, și este ultima întrebare aceasta, în ce privește penultima întrebare, nu păreți să fiți foarte bine informat. Nu au fost achiziționate creanțele băncii italiene. S-au cumpărat uh, titluri de valoare um, din fiecare țară în funcție de o anumită cheie de repartiție. Pe noi ne interesează stabilitatea prețurilor nu într-o țară anume sau într-alta, ci în întreaga zonă euro. Apoi puneți o întrebare în legătură cu Deutsche Bank. Nu vreau să fac comentarii în legătură cu instituții individuale. Vreau doar să spun că noi, în zona euro, mai avem bănci care au probleme legate de moștenire. Astea sunt probleme pe care le-au moștenit de pe urma marii crize financiare. În unele părți ale Uniunii Europene, aceste probleme se îmbracă forma unor uh, credite neperformante. În alte țări, al unor devalorizări de active de nivelul 1 sau 2, la un nivel semnificativ. Deci, Uniunea Bancară nu poate progresa decât dacă se abordează și se soluționează aceste probleme legate de moștenirile uh, din sectorul bancar, moșteni, relele moșteniri, să zicem așa, dar nu mă voi referi la fiecare instituție în parte. Apoi, la prima întrebare, ne-am extins uh, bilanțul în mod corespunzător. Pe de altă parte, sunt tot felul de alte probleme. Sunt criterii de eligibilitate în legătură cu calitatea a ceea ce uh, este conținut în uh, bilanțurile noastre. Pe de altă parte, sunt probleme de expunere, avem provizioane pentru, schimburi, pentru rata de schimb și așa mai departe. Una peste alta, suntem destul de bine pregătiți, avem provizioane. Însă mai sunt și alte lucruri de avut în vedere. BCE, ca și majoritatea, dacă nu toate, băncile centrale, cel puțin cele din jurisdicțiile mari, contabilizează, își contabilizează activele nu la valoarea de piață, ci la valoarea costurilor monetare. Prin urmare, problemele respective nu au un efect imediat asupra bilanțului pentru că activele nu sunt evaluate la valoarea de piață în uh, bilanțurile băncilor centrale. Mulțumesc! Mulțumesc, Fulvio Martușello! Mulțumesc, domnule președinte! În calitate de cetățean italian, cetățean european, când dumneavoastră auziți că vi se spune din partea vicepreședintelui din cabinetului italian că ne achit, vom, vom avea mai întâi, ne asumăm să, să uh, înregistrăm un deficit și vedem noi pe urmă cum îl umplem. Și că Europa este vrăjitoarea cearea care nu ne dă voie să uh, cheltuim banul public cu regulile ei ticăloase. Acest prag de 1,6%, acest plafon, după părerea dumneavoastră, s-ar putea depăși și ar fi oportun în momentul de față, după părerea dumneavoastră, ca Italia să depășească acest prag? Câtă vreme spreadul a crescut cu peste 100 de puncte și în contextul în care ne uh, pregătim uh, de uh, o serie de alte măsuri. Ce părere aveți în legătură cu cele pe care le-a menționat uh, uh, reprezentantul guvernului italian în acest sens? Domnule președinte, aș dori să reacționez în limba italiană, dacă îmi permiteți. Așa cum spuneam într-o conferința de presă de acum o săptămână, trebuie să așteptăm să vedem faptele. Care sunt faptele? Trebuie înaintat uh, propunerea de lege pentru buget și apoi dezbaterea în Parlament. Ambele elemente sunt importante și sunt delicate. În momentul de față n-aș dori să intru în fondul discuțiilor care țin de răspunderea guvernului țării respective. Am mai spus că Într-adevăr, declarațiile dăunează uneori, pentru că familiile și întreprinderile în prezent uh, plătesc uh, către bănci uh, mai mulți bani decât înainte. Și avem probe că în urma scăderii cursului titlurilor de valoare, băncile au crescut uh, uh, cu circa 20 la puncte de bază uh, rata dobânzii pentru creditele nou acordate, mai ales pentru IMM-uri și persoanele fizice. Dacă nu mă înșel, e chiar mai mult decât atât, 60% uh, este, 60 de puncte de bază este creșterea uh, ratei dobânzii pentru întreprinderile mari. Problemele se înregistrează însă nu doar în sectorul bancar au, s-au înăsprit și condițiile legate de garanții și uh, cele privind clauzele contractuale. Cam asta, cam asta e situație. În celelalte țări, întreprinderile din celelalte alte țări plătesc cam același dobânzi ca înainte, ba chiar mai scăzute uneori. Cât privește familiile, gospodăriile, s-a înregistrat o creștere a dobânzilor pentru creditele acordate acestora, mai ales în ce privește creditul de consum. Deci e vorba de gospodăriile, de familiile, de persoanele fizice care fac mici credite de consum. Cu circa 20 de puncte de bază au crescut aceste rate. Sigur că procesul acesta e destul de lent. Mulțumesc. Vă rog, întrebarea de follow-up. Domnul Martușello, și această situație este provocată de declarații nefericite, nu-i așa? Domnul președinte al BCE, Credeți, cred că nu e necesar uh, să mergem mai departe de atât în explicație. E o problemă care însă s-a întâmplat în Italia și nu în altă, altă zonă, nu în altă parte a zonei euro. Domnul Gualieri, mulțumesc, un schimb de replici interesant. Domnul Luigi Morgano este următorul intervenient. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru prezenta, prezența dumneavoastră la această discuție cu Parlamentul European și se pare că aceste întâlniri sistematice sunt o modalitate foarte bună pentru a ne prezenta cum vă desfășurați activitatea și nouă în Parlamentul European, dar și publicului larg. Sigur că interdependența celor două, e vorba de interdependența celor două instituții, BCE și Parlamentul European. Ținând seama în mod deosebit de cele pe care le-ați spus la început și în urma dialogului cu colegii care au intervenit înaintea mea, aș dori să vă prezint și eu câteva întrebări care poate o să vi se pară un pic neobișnuite. În întâlnirile noastre, ce vreau să spun? Deci în întâlnirile noastre, discuțiile, limbajul folosit este unul al unor persoane care se pricep la politicile economice și mai ales la politica monetară. Poate însă că nu s-a subliniat îndeajuns că BCE a asigurat în cele mai dificile momente din criză uh, salvgardarea procesului, proiectului european. unii lideri naționali însă au avut o poziție mult prea limitată la aspectele naționale și mult prea puțin europeană. Mă refer, de exemplu, la, mă refer la o serie de măsuri întreprinse în cadrul acestei crize. Și acum ajung la întrebare. În, ținând seama de ce s-a întâmplat în ultimii ani, aveți, cum, cum aveți în vedere să prezentați uh, funcționarea BCE cetățenilor care nu se pricep la ce face BCE, dar suportă în viața lor de zi cu zi efectele uh, măsurilor pe care le, întrepre le întreprindeți. Dacă ați vorbi cu un cetățean de rând, cum i-ați explica situația economică din Europa din prezent? Și dacă se poate, care sunt riscurile pe care le întrevedeți nu că nu le-ați fi menționat, dar care sunt posibilele efecte uh, asupra politicii monetare? De ce mă refer la aceasta? Pentru că ne apropiem, desigur, de încheierea uh, mandatului Parlamentului European și multă lume ne întreabă și ne va întreba, cetățenii ne vor întreba, dacă n-am putea avea o economie mai înflorătoare în context, mai înfloritoare în cadrul internațional existent. Și dacă nu, s-ar putea ca Europa să se bucure de un viitor mai bun. Mulțumesc! Okay, I will, I will say, I will use both Italian and English. Um, le misure di politica monetaria hanno avuto un impatto sostanziale. Măsurile de politică monetară nu au avut un impact fundamental, substanțial asupra economiei din zona euro. Iar estimările BCE arată că în ultimii patru ani, 2016-2020, situația va fi contribuit la o creștere semnificativă de circa 9% și a, o cifră analogă o avem și în ceea ce privește rata inflației. Politica monetară a BCE, în general, a fost foarte importantă atunci când nu existau alte politici monetare pentru ieșirea din criză începând cu 2012 și apoi mai departe și în alte uh, aspecte legate, de exemplu, de forward guidance în ce privește rata dobânzii și așa mai departe. Prin urmare, Rolul BC a fost semnificativ. Eu desigur că sunt subiectiv aici. Prin urmare, probabil că această evaluare ar trebui să fie confirmată și de alții. După cum se și vede de-al minteri, poate că cetățenii din zona euro ar trebui să confirme mai bine lucrul acesta. Mulțumesc. Hayes. Mulțumesc, Brian Hayes. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bine ați revenit la Comisia Econ. Știu că ați răspuns colegului meu, Marcus Ferber, în legătură cu, un, uh, cu o retragere dură a Regatului din Uniunea Europeană. Și aș dori să insist asupra acestui, asupra acestui punct. Cristin Lagarde, curând, a spus că niciun acord în legătură cu Brexitul ar avea consecințe grave nu doar pentru Regatul Unii, dar și pentru zona euro. Sunteți de acord cu această părere? Înțeleg prea bine că nu faceți parte din aceste negocieri. Da, deci doamna Cristin Lagar s-a referit la faptul că dacă nu ar exista un acord, sunt posibile consecințe grave nu doar pentru Regatul Unit, dar și pentru zona euro și m-ar interesa părerea dumneavoastră vis-a-vis -vis de această declarație. Și în al doilea rând, înțeleg că nu faceți parte din negocierile of- uh, oficiale, dar aveți uh, contacte cu Bank of England într-un grup de lucru și în acest context recunoașteți faptul că anumite state membre, de exemplu Irlanda, ar avea consecințe mai uh, grave de suferit împotriva uh, în, în urma Brexitului, ținând seama și de nivelul mare de, îndat, de îndatorare pe care îl avem și asupra funcționării eurosistemului. Și apoi, dacă o țară este profund afectată în mod negativ, ce ar trebui să facă Uniunea Europeană pentru a atenua uh, aceste impacte negative în urma unei asemenea posibil rezultat? Și în al doilea rând, care ar fi sfaturile pe care le-ați da autorităților naționale competente, autorităților publice din statele care sunt mai expuse unui Brexit dur din punctul de vedere al creării unor rezerve de capital, din punctul de vedere al reducerii nivelului datoriei uh, publice. Deci, care este sfatul pe care l-ați da din uh, poziția dumneavoastră BCE? euro este moneda noastră a irlandezilor, a germanilor, a francezilor, dar există anumite state care sunt afectate în mod disproporționat de un Brexit foarte dur. Și ar fi foarte important pentru cetățenii din care provin eu să audă care considerați că ar trebui să fie pregătirile la care ar trebui să recurgă autoritățile publice în eventualitatea unui Brexit dur. Vă mulțumesc. Dintr-un anumit punct de vedere, este o întrebare foarte pertinentă, însă este prea devreme să vă pot uh, oferi un răspuns uh, satisfăcător, cu totul satisfăcător, din punctul de vedere al impactului, în primul rând. Înainte m-am referit la faptul că impactul reprezentat de schimburile comerciale și de uh, și în mare de canalele financiare, nu pare să fie unul atât de important, cu o mică excepție la care am făcut trimitere înainte și mă refer la întreaga zonă euro, ceea ce nu înseamnă că anumite state individuale nu vor fi, nu, nu au expunere semnificativă unui Brexit dur și Irlanda cred că este cel mai bun exemplu din acest punct de vedere este foarte dificil să înțelegem uh, ce se va întâmpla, pentru că nu știm cu precizie care va fi rezultatul final al, negoci- al negocierilor. Însă, m-ați întrebat dacă restul Uniunii ar lăsa singur statul respectiv să se descurce cu situația dificilă respectivă. Mi se pare prea puțin probabil, ținând seama de faptul că valorile, între valorile Uniunii Europene se află și solidaritatea. Eu îmi exprim acum o poziție pur personală. Nu am, discu- nu am purtat uh, o asemenea discuție, considerăm că nu este un eveniment uh, probabil, însă dacă doriți să speculăm pe marginea unor asemenea evenimente improbabile, aceasta ar fi concluzia mea. Mulțumesc. Domnul președinte, mulțumesc și cred că Brian uh, știe mai bine decât uh, toată lumea că Irlanda ar fi afectată în mod disproporționat și dacă Uniunea Europeană nu ar uh, negocia și ar susține o plasă de siguranță dedicată Irlandei. Purtăm negocieri atât de dure și datorită faptului că Uniunea Europeană este alături de Irlanda pentru această soluție de urgență în cazul în care nu se ajunge la un acord. Mulțumesc. Paul Tank. Mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit, domnule Draghi. Mie mi-ar plăcea să cred că BCE-ul este un uh, lider și nu rămâne în uh, urma unor revoluții. Mie mi se pare, din păcate, că a rămas în urmă când vine vorba de subiectul finanțării sustenabile. Parlamentul European a adoptat deja pe acest subiect un raport din proprie inițiativă în care cerem un cadru obligatoriu uh, de due, uh, due diligence care să impună luarea în considerare a um, factorilor EFG de către investitori, societăți de asigurări, uh, manageri de fonduri de investiții, uh, dar am putea să ne gândim și la BC. Domn președinte, v-aș ruga să repetați întrebarea pentru că am ratat o parte din ea. Da, este vorba de finanțare sustenabilă. Țineți uh, pasul de, cu acest uh, concept. Parlamentul European a cerut ca investitorii să țină seama de factori um, de guvernanță și de mediu, de exemplu, pentru a putea identifica, preveni riscurile generate uh, de schimbările climatice, de exemplu există un document de lucru foarte interesant care se referă uh, la unul din, din acești factori, la cel de mediu. Um, și în acest document de lucru se spune că eurosistemul ar putea să susțină mai mult uh, măsurile de mediu fără a fi afectată desfășurarea um, lină a politicilor monetare, a BCE, fără a fi uh, afectat în mod negativ obiectivul garantării stabilității prețurilor. Se pune întrebarea dacă băncile centrale sunt pregătite să traverseze Rubiconul din acest punct de vedere. Parlamentul European cere um, cerințe minime um, în, pentru a ține seama de acești factori de guvernanță de, și de mediu și BCE-ul este uh, Uh, dispusă să țină seama de acești factori în momentul în care își adoptă deciziile? Da, aș dori să vă spun că declarația mea de acum nu afectează obiectivul nostru primordial de a garanta stabilitatea prețurilor. Acestea fiind spuse, noi, sta- noi susținem uh, obiectivele generale ale Uniunii Europene. Între acestea, articolul 3 din tratate include dezvoltarea durabilă a zonei euro, un mare grad de protecție și îmbunătățirea calității mediului înconjurător. Banca Centrală Europeană recunoaște această provocare reprezentată de schimbările climatice, recunoaște importanța politicilor menite să um, atenueze efectele schimbărilor climatice. Suntem activi din acest punct de vedere și în foruri și în instituțiile internaționale. Am uh, aderat la forumul dedicat uh, înverzirii politicilor uh, financiare, forum din care fac parte mai multe părți interesate de uh, reducerea riscurilor de mediu. Eligibilitatea și acum ajung, am ajuns la programul de achiziții de valori uh, mobiliare de active din sectorul corporativ. Criteriile eligibilității sunt foarte larg definite și nu uh, Uh, discriminează în funcție de uh, activitatea economică a emitentului. Însă să nu uităm că există un obiectiv primordial pe care nu-l putem ignora, care ține seama de riscuri financiare și de alți uh, factori. Însă, când vine vorba de acțiunile reale întreprinsă de BCE prin programul de achiziționare a activelor uh, din sectorul uh, corporatist, o chestiune pe care nu am avut ocazia de a o comunica înainte, însă acum pot să vă spun că BCE a achiziționat o cantitate importantă de obligațiuni ecologice, verzi, și de fapt procentul acestor obligațiuni verzi din totul, din, din întregul portofoliu este același ca și procentul reprezentat de obligațiunile verzi în cadrul activelor eligibile. Suma, nu știu dacă o am aici, o să mă, o să mă uh, informez și o să vă spun uh, care este suma exactă. Este o sumă importantă oricum. În același timp, BCE a achiziționat obligațiuni emise de Banca Europeană de Investiții, o instituție care în sine achiziționează un număr important de asemenea obligațiuni verzi. Deci, în limitele mand- mandatului nostru, um, tratăm cu toată seriozitatea această chestiune. Mulțumesc, domnul Niedermayer. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur pentru că sunteți alături de noi și vă mulțumesc pentru activitatea dumneavoastră. Aș dori să mă refer la un subiect uh, menționat la începutul uh, prezentării dumneavoastră, comunicarea și semnalele privind orientarea viitoare a politicii monetare. În primul rând, acest, acest forward guidance, mai ales legat de rata dobânzii, este utilă pentru a vă pentru a influența uh, partea uh, curbei, uh, rand, liniei randamentului pe termen lung. Deci forward guidance este utilă pentru a influența rata dobânzii pe termen lung, rata randamentului pe termen lung. În același timp, putem spune că dacă aceste semnale transmise sunt uh, cuprinzătoare și, între, și la un moment dat situația se schimbă, atunci puteți ajunge în situația în care uh, reacția din punct de vedere a politicilor monetare nu este cea uh, potrivită și că s-ar putea să apară niște costuri uh, suplimentare și aș dori să vă întreb cum vedeți echilibrul între cele două aspecte. A doua întrebare, cum considerați că va evalua pe, vor evalua pe viitor aceste semnale privind orientările viitoare? Pe de o parte, am putea spune că este vorba de un angajament uh, ferm. Dacă, este, dacă acesta este ca, uh, cazul, atunci uh, apare problema unei politici monetare um, optime. Pe de altă parte, dacă este vorba de angajament condiționat, lucrurile depinzând de evoluțiile viitoare ale economiei, am putea susține că un grad mai mare de transparență a prognozelor economice ar duce până la urmă la același rezultat. Deci care este părerea dumneavoastră în acest punct de vedere? forward guidance, aceste semnale privind orientarea viitoare, considerăm că au funcționat pentru noi prea bine. De fiecare dată când emiți asemenea semnale legate de viitor, se creează o așteptare care poate fi legată mai strâns de un, un, un angajament uh, ferm. În cazul nostru, am spus că ratele, ratele de dobândă preconizăm că vor rămâne la uh, nivelul actual, bazându-ne pe setul actual de informații, și există un, o gamă largă de opțiuni, deci uh, care reflectă modificarea situației ulterior. În iunie 2018 am spus că preconizăm ca ratele de dobândă să rămână la nivelele actuale, cel puțin până în vara anului 2019 și în, și în orice caz, atâta timp cât este necesar pentru a ne asigura că evoluția inflației, inflației este aliniată așteptărilor noastre de a ajunge la o cale uh, durabilă, ajustată. Deci, uh, Influențăm astfel așteptările de care depinde uh, evoluția viitoare prognozată a inflației și m-am referit la faptul că există două elemente. O uh, orientare cu caracter calendaristic până la sfârșitul verii anului 2019 și acest lucru se reflectă la momentul în care anticipăm apariția unor condiții care ar permite o primă creștere a ratei de dobândă. Uh, și, în al doilea rând, preconizăm că ratele de dobândă nu vor fi schimbate atâta timp cât este nevoie pentru a asigura această convergență continuă la uh, nivelul, la niveluri uh, apropiate, dar sub 2%. Deci există diferite posibilități care ne permit să reflectăm uh, scenarii diferite și schimbarea condițiilor. Da, dar atunci a putea să ține că un grad mai mare de transparență în prognozarea inflației ar duce la același rezultat, pentru că despre, despre, asta, despre asta este vorba cu transparentizarea mai mare a prognozării inflației. Însă sunt de acord cu dumneavoastră un angajament uh, prea ferm a funcționat în ultimii ani, însă s-ar putea să nu funcționeze pe viitor și s-ar putea să submineze credibilitatea acestui instrument. Și mă bucur că înțelegeți și dumneavoastră acest lucru. Da, nu sunt, cu, nu sunt sigur. Dacă este să ne uităm în trecut, în, func- în funcție de credibilitatea Băncii Centrale Europene, dacă o bancă centrală este percepută a fi 100% credibilă, în sensul că este suficient să anunțe un obiectiv pentru ca oamenii să înțeleagă că obiectivul respectiv va fi atins uh, garantat, uh, 100%, e același lucru, într-adevăr. Mulțumesc, Iacob von Weizsäcker. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit, domnule Draghi. Prima mea întrebare se referă la lecțiile pe care ar fi, ar fi trebuit să le învățăm din ultimul deceniu prin care a trecut sistemul BCE. Și aș dori să vă întreb dacă am ajuns la gradul optim de centralizare, mai ales când vine vorba de rolul băncilor centrale naționale în eurosistem. Privind uh, înapoi, am putea crede că responsabilitatea Băncii Centrale uh, Europene pentru asistența uh, de urgență de fonduri lichide ar trebui să fie revizuită și de asemenea în sistemul Target 2 s-ar putea să avem nevoie de un grad mai mare de centralizare și aș dori să știu care este părerea dumneavoastră, oare este nevoie de o schimbare a temeiului juridic. În al doilea rând, aș dori să vă întreb ceva în legătură cu conceptul SBIS um, obligațiunilor uh, europene cu caracter sigur. Știți că Comisia a propus introducerea unor asemenea obligațiuni, însă Există și există o diferență între propunerea făcută de Comisia Europeană și părerea uh, SRB. Este vorba de modul în care este uh, tratată uh, tranșa senior uh, pe, în bilanțul uh, băncilor. Dacă această tranșă ar fi tratată ca neavând niciun uh, risc, um, atunci lucrurile ar fi puțin uh, diferite. Și aș dori să știu care este părerea dumneavoastră în legătură cu acest tratament diferit a tranșei respective din aceste obligațiuni. Mulțumesc. În ceea ce privește prima dumneavoastră întrebare, este adevărat că în trecut m-am, ref- referit la, la centralizarea asistenței uh, de urgență de uh, lichiditate. Poate a fost o formulare nu, nu, foarte uh, potrivită. Ceea ce este important este ca procesul decizional să fie un proces decizional um, care să se desfășoare la nivelul eurosistemului și nu la nivel național. Această terminologie își găsește anumite analogii, de exemplu, în momentul în care considerăm modul desfășurării uh, operațiunilor monetare cu deciziile luate la mod central, dar furnizarea lichidității uh, având loc prin intermediul băncilor centrale naționale. Recunosc că acest concept este supus în continuare discuțiilor, nu este unul definitivat și la acest moment uh, nu aș dori să mă refer la chestiunea partajării riscurilor. În acest moment, responsabilitatea oferirii acestei asistențe de urgență ține de nivelul național, cu băncile centrale naționale respective, respectând cadrul legislativ național. Deci, rolul BCE este limitat la garantarea faptului că furnizarea unei asemenea asistențe de urgență de lichiditate nu este contrară obiectivului uh, general. Am putea să schimbăm uh, uh, responsabilitatea furnizării de ELA de la băncile centrale naționale la Banca Centrală Europeană, însă, după cum știți, există obstacole juridice, instituționale și politice pe care ar trebui să le depășim în acest sens. Trecând acum la a doua întrebare. În primul rând, activ, este important să avem, uh, ca băncile să aibă active sigure. Acestea sunt importante, sunt vitale pentru buna funcționare a sistemului bancar și pentru uh, Uh, eficientizarea intermedierii oferite de bănci. Aceste active uh, sigure pot avea diferite forme, SBIS, uh, de exemplu, și intenția acest, creării acestui tip de obligație a fost de a crea un activ sigur prin intermed, intermediul securitizării mai multor tipuri de obligațiuni. Propunerea Comisiei este diferită față de raportul publicat de Comitetul uh, Unic de Rezoluție. Toate tranșele uh, acestor uh, obligațiuni vor fi tratate egal din punctul de vedere al calculării uh, capitalului și a fondurilor proprii necesare, ceea ce s-ar putea să ducă la preocupări din punct de vedere prudențial datorită faptului că tranșele, anumite tranșe s-ar putea să fie mai riscante decât altele. Până acum au existat doar două încercări, două propuneri uh, în, în acest sens. Uh, cred că au existat și înainte alte propuneri uh, de creare a unor asemenea active sigure. Și eu cred că este vorba de prim pași cu caracter experimental, însă care încearcă să rezolve o problemă fundamentală a Uniunii noastre. Înainte, obligațiunile guvernamentale erau considerate a fi active sigure, ceea ce nu mai este cazul. Și acum suntem în situația, suntem nevoiți să găsim alte asemenea active sigure care să uh, fie similare cu caracterul um, obligațiunilor guvernamentale dinainte. Mulțumesc. Și nu am reușit încă să găsim aceste active. Uh, Jonas Fernandez Alvarez. Domnul Fernandez Alvarez. Bună seara, domnule președinte, bine ați venit. În uh, discuția noastră introductivă ați uh, prezentat uh, o economie a zonei euro în creștere clară, cu anumite incertitudini la orizont și probabil cea mai dură dintre toate o prezintă riscurile geopolitice. Între acestea, um, da, sau din cauza acestora, putem să identificăm um, tentațiile protecționiste, mai ales în Statele Unite. Dar vedem de asemenea efectele politicii monetare ale uh, rezervei federale, care uh, a generat un deficit fiscal foarte mare în Statele Unite, care a dus la o criză totală în economiile în curs de dezvoltare, Brazilia, Argentina, Turcia și așa mai departe. Uh, sunt printre ultimii care vă adresez uh, cuvin, printre ultimii care vă adresez întrebări. Deci uh, colegii care au luat cuvântul înaintea mea v-au adresat deja întrebările pe care le aveam și eu notate. Aș vrea să vă întreb așadar în legătură cu aceste riscuri geopolitice care apar în Turcia, în Brazilia, în Argentina și care pot afecta um, viitorul zonei euro. Riscul protecționismului, de exemplu, sau întoarcerea la uh, o politică monetară expansivă în Statele Unite mai accelerată decât uh, ne așteptăm, pentru că există deficit fiscal mai mare uh, în această țară. Mulțumesc! Thank you! Mulțumesc! Haideți să analizăm lista al riscurilor potențiale. În primul rând, uh, riscul care provine din anumite uh, țări uh, în curs de dezvoltare. Ați menționat Turcia, Argentina. Încă o dată, unul peste altul, aceste riscuri nu par să fie importante pentru perspectivele de creștere ale zonei euro. Există totuși sau pot exista uh, anumite instituții expuse în mod special la riscul de credit aferent acestor țări însă efectul de contagiere ar putea deveni uh, o problemă, însă contagierea de la aceste două, trei țări către altele urmează o cale precisă. Statele care sunt afectate sunt țările care uh, Uh, au date fundamentale de uh, slabe, adică un deficit mare de concurent, un buget mare de uh, un, un deficit mare de buget, inflație mare în cazul anumitor state și ați văzut că acest contagiere a fost limitată și către anumite alte state în curs de dezvoltare. Deci nu considerăm că există un risc semnificativ pentru zona euro uh, Um, ca tot unitar. Dacă analizăm uh, riscul de protecționism sau protecționismul tot mai sporit, aici trebuie să știm că vom putea evalua final această situație în momentul în care știm cât de mult s-a agravat situația cât uh, de uh, mari vor fi uh, măsurile politice luate în, în următoarele luni. Un aspect important este încrederea. Măsurile protecționiste sunt foarte complicate, iar impactul lor este foarte greu de înțeles asupra PIB-ului în diverse părți ale lumii. De obicei, una pe alt efectul este negativ, dar la momentul de față, uh, nu putem vedea decât măsurile uh, protecționiste anunțate și implementate, iar impactul lor la ora actuală nu este foarte semnificativ. Însă au fost anunțate alte măsuri care încă nu au fost implementate și va trebui să vedem care va fi reacția celor altor, altor state. Poate că există efecte asupra nivelului de încredere uh, care a afectat um, referitor la creștere. O altă dimensiune pe care trebuie să o luăm în calcul este că lanțul de valoare este mult mai complex astăzi decât era în urmă cu câțiva ani. Aceste măsuri protecționiste au un impact cu totul diferit în funcție de lanțul de valoare internațional al producției. Și acest lucru ne afectează foarte mult la momentul de față nu știm care va fi amvergura acestor consecințe, dar știm că ele vor fi importante și că trebuie să facem tot posibilul pentru a ne pregăti. Dacă măsurile anunțate vor fi implementate, vor fi consecințe importante și pot urma alte măsuri și mai grave. Ați vorbit um, despre uh, o, creș- o um, creștere uh, repetată a prețurilor. Monitorizăm uh, acest lucru cu atenție. Băncile de astăzi par a fi pregătite uh, pentru o creștere bruscă a ratei dobânzilor. Au făcut simulări modelele au făcut, uh, informații au făcut și ele simulări și arată că dacă crește rata dobânzii și uh, marja netă a dobânzii crește. Și în mare băncile uh, se descurcă chiar mai bine. Desigur, trebuie, să, trebuie văzute consecințele asupra portofoliului lor de active. Însă aș fi precaut uh, înainte de a trage uh, concluzii. Uh, prea pozitive. Modelele pe baza cărora s-au tras aceste concluzii au fost concepute după perioade de uh, rată a dobânzii foarte mici, perioade îndelungate de rate mici ale dobânzii. Și aceste modele presupun că um, ajustarea ratei um, depozitelor este mai lentă decât cea uh, la împrumut, ceea ce nu este necesar, nu este neapărat adevărat după o perioadă de rate foarte scăzute ale dobânzii. Mulțumesc! Notis Maria să are cuvântul. Domnule Draghi, voi vorbi în limba greacă. Prin În urmă cu uh, câteva zile am citit uh, în presă un um, studiu efectuat de economiști uh, de la BCE care vorbea despre multiplicatorii fiscali. Și um, se uh, vorbea despre criza datoriilor în Europa. Îl am în față și se spune în acest studiu că decizia Troicăi și a Eurogrupului de a avea politici fiscale foarte dure și decizia uh, de a um, scădea cheltuielile publice în, uh, programele, în țările afectate de programe de salvare au avut efect efect foarte negativ pentru că s-a calculat uh, greșit multiplicatorul fiscal. Aceste uh, țări au intrat în recesiune și avem mm, mii de oameni în Grecia care au sărăcit și au pierdut locurile de muncă și au pierdut pensiile. Și întrebarea mea ar fi următoarea. Dacă tocmai economiștii care lucrează la BCE acceptă că s-a făcut o astfel de greșeală, cum că multiplicatorul fiscal au fost greșiți, uh, dacă această greșeală a fost recunoscută încă din 2015 și de FMI și pentru că BCE-ul a participat extrem de activ în aceste programe de salvare și în monitorizarea lor și având în vedere că suntem aici și că adesea v-am uh, adresat aceste întrebări, v-am întrebat, ați evaluat corect situația? Este corect să ni se ceară să scădem cheltuielile? Uh, pentru că acest lucru duce la uh, recesiuni și mai adâncite în țările noastre. Acum aceste chestiuni sunt cunoscute de toată lumea. Am văzut care a fost efectul negativ al deciziilor dumneavoastră. Este pregătită Banca Centrală Europeană să compenseze, să oferă compensație uh, Greciei pentru uh, acest declin teribil al economiei sale? Pentru că ați văzut, au sărăcit foarte mult cetățenii greci și economia noastră a fost pur și simplu pusă pe butuci. Mulțumesc! Um... Mulțumesc. O observație. Studiul la care vă referiți nu este uh, poziția oficială a Băncii Centrale Europene. Este un document de cercetare al uh, BCE care este publicat în răspunderea autorilor uh, săi. Este acolo o notiță în acest sens. Dar, uh, desigur, uh, BCE va um, evalua programele derulate de noi în Grecia și în alte țări. Cea mai bună contribuție la zona euro pe care a dus o uh, BCE-ul a fost asigurarea stabilității prețurilor. Eu mă voi opri aici și haideți să revenim asupra acestui subiect odată ce vom fi evaluat și noi programele. Nu vreau să-mi bazez concluziile pe un uh, document de cercetare, deși unele dintre concluziile referitoare la multiplicatori din acel studiu uh, Eh, sunt ehm, diferite ehm, și, și s-au mai văzut și în alte documente, Mulțumesc. în alte studii. Mulțumesc. Domnule președinte, mai am uh, o întrebare. Când BCE-ul examinează informațiile și ține cont și de acest studiu al uh, economiștilor dumneavoastră, veți decide că dacă Troica a făcut greșeli. Deci înțeleg că Banca Centrală Europeană va examina și posibilitatea compensării Greciei pentru daunele pe care uh, aceasta le-a suferit. Și mi-au mai rămas câteva secunde, așa că voi continua. Înțeleg că vă aflați într-o poziție dificilă. Înțeleg acest lucru. Înțeleg că BCE-ul este uh, într-o poziție dificilă pentru a răspunde la această întrebare. Uh, mă refer acum la pensiile din uh, Grecia. Ați participat la Troica și ați vizitat Grecia în luna septembrie. S-a dovedit că nu există necesitatea reducerii pensiilor. Ați dat grupul, grupului socialist șase minute, spune vorbitorul. Domnule președinte, întrebarea mea Întrebarea mea este, insistați asupra reducerii pensiilor, scăderii pensiilor, chiar dacă s-a dovedit că nu este necesar să luăm această măsură și că nu este necesar să scădem pensiile conform condițiilor financiare actuale în Grecia? Mulțumesc! BCU-ul a efectuat recent un studiu al participării uh, sale la programe și uh, și-a uh, creat un nou spațiu pentru politici și dorește să se ocupe de aspectele macrofinanciare ale economiei. BCE-ul nu se va mai pronunța în legătură cu pensiile, în legătură cu reformele structurale, în legătură cu privatizările și în legătură cu multe alte aspecte în legătură cu uh, BCE-ul uh, s-a exprimat uh, în anii trecuți ca partener mai mic. Mulțumesc. Vreau și eu să vă spun ceva în legătură cu, în calitatea mea de președinte al grupului pentru chestiuni financiare. După cum știți, FMI-ul a impus uh, rata de 1%, nu a impus-o niciun organism al Uniunii Europene. Și după cum știți, Uniunea Europeană nici măcar nu a fost foarte mulțumită de această propunere. Deci cred că această întrebare ar trebui a fi adresată altor interlocutori. Întrebarea este dacă va insista uh, Eurogrupul asupra acestei măsuri legate de pensii, spune vorbitorul. Any cuts for pensions. Okay, so you should not speak if you don't have the floor. Dacă nu vi s-a dat cuvântul, nu trebuie să vorbiți, spune președintele. Domnule Wolf, luați cuvântul în, în uh, cadrul procedurii intervențiilor spontane. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Draghi, mulțumim că veniți în fața comisiei noastre. Aveți doar un minut, spune președintele. Da, um, sistemul um, financiar um, Uh, se confruntă cu situații dificile uh, după criza din 1975, criza petrolului, crizele din anii 80, dar acum crizele cu care ne confruntăm sunt tot mai scurte. Euro, desigur, a fost creată uh, pentru că a apărut scenariul post-Bretton Woods și pentru că a trebuit să um, se ia măsuri protecționiste de protecție împotriva um, acțiunilor dolarului. Randamentul uh, la mm, activele băncii centrale sunt ajustate la PIB, care au valori scăzute istoric. Uh, avem uh, dezechilibre istorice și în întreaga lume acest lucru afecta, este afectat și de faptul că creșterea economică globală este mică. A făcut BCE un calcul rapid asupra impactului Uh, asupra obligațiunilor și activelor uh, și ce concluzii puteți lua legat de uh, deprecierea activelor. Și având în vedere că ne așteaptă poate o potențială criză, care sunt armele pe care le va avea mâini BCE-ul, având în vedere că multe dintre aceste instrumente au fost deja folosite în ultimii 10 ani. Mulțumesc! Thank you. We, <clears throat> we've done simulations about the potential am făcut uh, simulări în legătură cu efectele potențiale ale unei um, restabilire a prețurilor activelor, revenirea prețurilor activelor. Um, băncile din ziua de azi sunt mult mai puternice. Într-un anumit sens, ele pot face față anumitor uh, efecte Dar, uh, desigur, optimismul uh, se bazează pe estimate făcute pe modele care se bazau pe perioade lungi de rate mici ale dobânzii. Um, în în ceea ce privește um, încrederea uh, limitată, aceasta nu uh, afectează neapărat uh, băncile din umbră, care sunt mai puțin vizibile. Există instituții mari, complexe și interconectate care au căpătat importanță foarte mare și acum derulează activități similare cu cele ale băncilor, astăzi mai mult decât o făceau în trecut. BCE monitorizează și uh, are instrumentele necesare pentru asigurarea stabilității piețelor. Are uh, în mâinile sale instrumentele necesare. Nu ne lipsesc instrumentele astăzi. Mulțumesc! Mulțumesc! Vreau să mulțumesc colegilor și președintelui uh, Draghi pentru această dezbatere foarte uh, dinamică, foarte interesantă. Dialogul monetar. Putem trece acum la următorul punct de ordine de zi și voi da cuvântul lui Brian Hayes. Mulțumim! <clears throat> Colleagues, so colleagues, thank you very much indeed. We now move to the next item on the agenda. Dragi colegi, vă mulțumesc foarte mult. Trecem la următorul punct și anume promovarea utilizării piețelor de creștere a IMM-urilor și dau cuvântul doamnei Anne Sander. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. IMM-urile sunt coloana vertebrală a economiei noastre, reprezentând peste 99% dintre întreprinderile din Uniunea Europeană. Ele sunt fundamentale pentru dezvoltare pe teritoriul nostru, întrucât creează numeroase locuri de muncă, mai ales locuri de muncă durabile și de bună calitate prezente în toate sectoarele, sunt prezente și în sectoare de viitor, cum ar fi biotehnologiile, sectorul digital, al sănătății, al uh, inginerie, ingineriei de vârf sau sectorul comunicațiilor. Aceste IMM-uri care în prezent uh, sunt doar mici întreprinderi sau medii întreprinderi, sunt poate și giganții de mâine. De aceea, va trebui să ținem mai bine seama de caracterul specific al acestor întreprinderi și să aplicăm principiile proporționali principiul proporționalității cât mai adesea. Începând cu anul 2012, uh, odată cu criza financiară, ne-am confruntat cu o serie de texte care încearcă să reglementeze sectorul IMM-urilor și textele acestea au îmbunătățit sectorul financiar semnificativ. Avem acum un sector financiar mai sigur, însă cu reguli foarte stricte uneori, a căror rigiditate nu permite o finanțare adecvată a economiei. În prezent, IMM-urile și startup-urile, dar și instituțiile de sau ă, întreprinderile de talie medie au dificultăți în a identifica finanțări, în a, în a primi finanțări. Nevoile lor de creditare sunt adesea foarte diferite și în cadrul Uniunii Piețelor de Capital, Comisia a propus o serie de inițiative menite să diversifice sursele de finanțare a întreprinderilor și să propună și finanțări mai adaptate. Aceste propuneri legislative cu privire la piața uh, creșterii IMM-urilor reprezintă un act pe marginea căruia noi am lucrat pentru a adapta cât mai bine regulile acestea financiare la situația reală cu regulile adoptate din ultimii ani. Atunci când s-a adoptat în 2014 pachetele, s-au adoptat pachetele MIFID și MIFIR, dispozițiile acelea permiteau instituirea pentru IMM-uri uh, a unor piețe de creștere a IMM-urilor. Această actuală propunere a Comisiei vine să uh, înlesnească posibilitățile uh, financiare ale IMM-urilor cotate la bursă. Modificările vizează modificări la regulamentul prospectus, care de curând a fost adoptat. Inițiativa aceasta a Comisiei, care uh, este, din punctul meu de vedere, o ocazie pe care nu trebuie să o ratăm. Iar înlesnirile propuse merg în direcția cea bună, cred însă că am putea să mergem și mai departe de atât, sens în care am și propus o serie întreagă de amendamente. În proiectul de raport despre care dezbatem astăzi, am încercat să ofer îmbunătățiri menite să permită unui număr mai mare de întreprinderi de a se cota pe piețele de creștere, modificând uh, pragurile pentru definirea IMM-urilor în MIFID, dar și în regulamentul prospectus. Modificarea de aceasta ar viza IMM-urile cotate. Am dorit de asemenea să înlesnesc constrângerile administrative cu privire la regulamentul privind abuzul de piață în ce privește listele de persoane legate de manageri. De asemenea, am dorit să se clarifice regulile de publicare a informațiilor privilegiate. Proiectul de raport vizează și investitorii, cu propunerea de a discuti pe cei privați de sondajele de piață, atât în ce privește piețele de uh, creștere, cât și celelalte piețe acolo unde caracteristicile intrinsece ale acestor entități nu necesită acest lucru. Comisia ar avea mandatul de a evalua dacă nu cumva e nevoie de modificări sau înlesniri suplimentare care să fie introduse în cadrele prudențiale ale investitorilor uh, prevăzuți în cadrul MIFID și MIFIR pentru IMM-uri. Ideea fiind de a deschide, practic, noi surse, de a deschide posibilitatea IMM-urilor de a se alimenta din noi surse de finanțare. Cam asta propune raportul meu, domnule președinte, și aș dori să insist asupra faptului că mă aștept cu interes și bucurie propunerile și sugestiile de îmbunătățire din partea colegilor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru acest raport și pentru observațiile inițiale și acum mergem la S și D. Dacă avem pe cineva care dorește să intervină din partea S și G, S și D, doamna Beres. Mulțumesc, Nina Ghis este raportorul din umbră din partea SCD, însă din păcate nu poate participa la ședința noastră de astăzi, așa încât m-am mandatat pe mine să vorbesc în numele său și, desigur, fiind alesă, aleasă din zona de vest, central, de, central vestică a țării sale, este cu atât mai interesată de problema aceasta IMM-urilor și a finanțărilor. Cu toate acestea, consideră că inițiativa de față este menită să sporească accesul la uh, Finanțare pe piață, o inițiativă binevenită, cu condiția să existe și o serie însă întreagă de garanții, cu un echilibru corect, mai exact, între birocrație pe de-o parte și dorința de a stimula creșterea economică și, pe de altă parte, facilitarea protecției investițiilor, cu reguli corect instituite în acest sens. în ce privește uh, bilanțul și uh, pragurile pentru capital, se va mai uh, gândi și va analiza cu toată atenția propunerile din raport și a considerat că e foarte interesantă ideea unei valori din partea Comisiei în legătură cu posibilul impact al propunerilor doamnei raportor. mai, mai ales acolo unde e vorba de pragul pentru definiția IMM-urilor, care în prezent diferă între state, Întotdeauna ajungem la aceeași discuție când vorbim de dimensiunile unui IMM, că IMM-ul poate nu este foarte bine definit printr-o abordare de tip uniformă. În orice caz și aici trebuie găsit echilibru just. Apoi, în ce privește propunerea de înlesnire pentru regulamentul prospectus și pentru regulamentul privind abuzul de piață, propunerile doamnei raportor, din Aghils consideră că propunerile acestea s-ar putea dovedi bune atâta vreme cât nu sunt afectate dispozițiile privind protejarea investițiilor. Una peste alta, domnia sa și-ar dori o evaluare din partea Comisiei a elementelor propuse de doamna raportor în sensul modificării termenului de la 3 la 2 ani, termenul respectiv fiind cel al, în care IMM-urile ar putea avea acces la piețele de creștere pentru IMM-uri. Pe lângă aceste observații, ca întotdeauna, așa cum se întâmplă și cum îi de bine oricărui eurodeputat, doamna dorește să așteaptă cu interes dezbaterea cât mai aprofundată pe această temă. Mulțumesc și acum în numele CR, nu știu dacă e cineva de față. Dacă reprezentanta ECR-ului vine între timp, o să-i dăm uh, cuvântul atunci. Dacă nu, ALDE? Nimeni nu este din partea ALDE? Dar din partea verzilor? Philip Lambert, nu, nici. În numele GUE, intervenție fără microfon din partea doamnei Berez din sală. Uh, uh, Cred că putem să tragem și singur concluziile și din partea FDD. Nici. În regulă. Procedura catch-TI. Dacă sunt intervenții spontane, Cred că nouă ne-a, ne-a revenit uh, tura cea mai grea din punctul acesta de vedere. Deci îi dau cuvântul doamnei uh, raportor pentru a reacționa la cele spuse în dezbatere până acum. Dacă nu mai dorește niciun coleg să intervină, vă rog, doamnă raportor. Domnule președinte, trag concluzia că textul în întrerupere din sală fără microfon apologies, I, I'm, I'm, I'm showing my inexperience. Thank you for that. Uh, would, would the... Domnul președinte, îmi cer scuze, dacă dorește comisia să reacționeze cumva, e, îmi cer eu iertare din cauza lipsei de experiență. N-am uh, dat cuvântul comisiei. Yeah. Thank you very much. Uh, first... Mulțumesc foarte mult. Comisia mai întâi ar dori să îi mulțumesc doamnei raportor pentru că a lucrat pe acest dosar atât de important din partea Comisiei, pe marginea proiectului uh, pe care, la care am lucrat în luna decembrie. Mulțumim foarte mult, doamnei raportor. Salutăm o bună parte din amendamentele propuse de raportor în momentul de față. Le vom analiza cu toată atenția, vom reflecta pe marginea lor pentru a vedea dacă unele dintre ele n-ar putea aduce reale îmbunătățiri la propunerea comisiei, chiar dacă suntem într-o etapă foarte timpurie a analizei. Ne pare foarte rău, însă am ajuns un pic mai târziu la această ședință, așa că am dorit să uh, să ni se reamintească care sunt problemele pe care le-a semnalat doamna raportor, pentru că n-am participat de la începutul intervenției sale, dar suntem gata să vă răspundem, eventual. Domnule președinte. Bun, deci nu mai dorește nimeni să intervină? An. Dar înainte de a-i da cuvântul Anei, aș vrea să spun că termenul pentru depunerea amendamentelor este 9 octombrie. Analiza pe 19 și votul în 3 noiembrie. În bază... Nu, decembrie. Decembrie. An. Mulțumesc, domnule președinte. Înțeleg așadar din dezbaterea de până acum că textul meu se bucură practic de consens, de vreme ce nu există uh, intervenții politice cu excepția celei din partea grupului S și D. Am reținut cele spuse de doamna Beres, E vorba de o serie întreagă de întrebări care vor fi adresate comisiei. Dacă am înțeles eu bine, grupul socialiștilor solicită o revenire la nivelul comisiei asupra unei serii întregi de propuneri, mai ales propunerea privitoare la praguri, în așa fel încât să se permită unui număr mai mare de IMM-uri să beneficieze sau de, să aibă acces la aceste piețe de creștere. N-am nicio îndoială sau în orice caz nădăjduiesc că vom avea noi ocazii de a face un schimb de opinii mai aprofundat cu colegii raportori din umbră. Sper în orice caz acest lucru și aștept cu mult interes și bucurie munca pe care o vom desfășura în comun. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, An, pentru acest lucru. Cred că corect este să spunem că atunci când vor fi prezentate amendamentele, oamenii vor avea ocazia să vorbească mai pe larg, dar într-adevăr e dezamăgitor că la partea aceasta a dezbatere nu a participat multă lume. În același timp, e important ne-am bucurat ca textul tău să nu, să, să, să nu există, să nu dea naștere la niciun fel de dezacord. În orice caz, depunerea are termen așa cum l-am prezentat iar votul în Comisia Econ va avea loc pe 3 decembrie. Luăm acum o pauză de 15 minute înainte de a trece la următorul punct, reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului. 15 minute de pauză. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi! So, colleagues, welcome back to our next item. It's point number six in our agenda. Dragi colegi, ajungem la punctul următor, punctul 6 de pe ordinea de zi, reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului. Vom vota pe marginea acestui dosar chiar astăzi, imediat după ce vom aborda punctul 7 și trebuie menționat că s-au înaintat peste 120 de amendamente, din care 36 provin chiar din partea raportorului. Dau cuvântul așa, îi dau cuvântul așadar raportorului, doamnei Barbara Capel, colega noastră din Austria, care ne va informa în legătură cu situația acestui dosar. Barbara, ai cuvântul. Thank you very much. Bedanke mich sehr für die Vă mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult pentru această introducere și, de la bun început, permiteți-mi să mulțumesc raportorilor din umbră cu care am uh, reușit să uh, prelucrăm un volum mare de muncă. Secretariatul ne-a dat o sarcină foarte ambi- uh, ambi- ambițioasă Discutarea proiectului de aviz a fost în data de 3 septembrie și am ajuns în data de 24 septembrie. Urmează să și supunem raportul la vot astăzi în comisie, deci am avut foarte mult de lucru într-o perioadă scurtă de timp. Motive în plus pentru care doresc să mulțumesc raportorilor din umbră și um, colaboratorilor noștri, fără de care nu am fi ajuns în această situație. Aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că sunt raportoare Uh, din umbră și în Comisia ITRE pe același subiect a um, articolelor, anumitor articole din uh, plastic. Acest raport a fost votat uh, astăzi în ITRE și mă bucur acest lucru. Este un subiect discutat pe larg în Austria și um, știm că urmează să fie interzise 10 articole de plastic de unică folosință din uh, comerț. Am spus în, cu ocazia reunilor, uh, cu raportori din umbră, cu ocazia reunilor cu caracter informal, că pentru noi deosebit de important este principiul uh, proporționalității. Uh, Știm prea bine că marea parte a celor mii de întreprinderi active în acest domeniu sunt întreprinderi mici și mijlocii. Trebuie să le dăm ocazia să se uh, reorienteze, să aibă timpul necesar acestei, uh, acestei tranziții. Materialele plastice degradabile trebuie să fie etichetate ca atare și întreprinderile mici și mijlocii trebuie să aibă timpul să se pregătească în acest sens, să aibă de asemenea fondurile necesare de a investi în activitățile de dezvoltare și de, de dezvoltare și de cercetare pentru a crea noi produse care să le permită să-și păstreze competitivitatea. În același timp, trebuie să informăm mai bine opinia publică. Cetățenii trebuie să înțeleagă cât de importante uh, Uh, sunt, uh, este uh, reciclarea și folosirea um, acestor articole din, din plastic, să ajungem la o adevărată economie circulară. Știm că 80% din poluarea mărilor și a plajelor nu este datorată articolelor de plastic provenite din Uniunea Europeană. Poluatorii principali sunt statele emergente și Statele, Statele Unite ale Americii și în acest context trebuie să respectăm sau și din această perspectivă să uh, înțelegem uh, o abordare proporțională și să informăm mai bine opinia publică despre cum pot fi evitate deșeurile de plastic. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare introductivă din partea doamnei raportor și acum raportorii din umbră, PP Romana Thompson. Mai întâi. Mulțumesc foarte mult că îmi dați cuvântul. Aș dori să-i mulțumesc doamnei Capel pentru contribuția sa. A fost, într-adevăr, o muncă desfășurată cu multă eficiență, într-un timp foarte scurt, în care a trebuit să ne punem de acord asupra majorității elementelor importante rămase deschise până atunci. Le mulțumesc și colegilor din ALDE și ECR pentru disponibilitatea la cooperare. Directiva privind reducerea impactului anumitor produse din plastic este un uh, text legislativ foarte bun, cu efecte excelente pentru viitor. Mi-aș dori ca Parlamentul să profite de această ocazie atât de importantă pentru industria noastră, pentru sectorul nostru industrial și să o recunoască. IMM-urile sunt uh, coloana vertebrală a economiei noastre. Ele sunt cele care trebuie să se adapteze cel mai ușor și se pot adapta cel mai ușor la condițiile de pe piață. Sper așadar să venim și cu orientări în legătură cu direcția în care vor trebui să se dezvolte IMM-urile. In ozaveščanje tega vedno lucru care ar fi și în avantajul nostru și al lor. Inovarea este un lucru foarte important, cum spunea Barbara Capel. Și aici nu suntem tocmai în primele rânduri. Problema nu se limitează, când vorbim de materialele plastice, doar la Uniunea Europeană. E nevoie de o abordare globală. Deșeurile din plastic nu se opresc la granița niciunei țări. Trebuie să reducem deșeurile din plastic în toate domeniile unde produsele din plastic nu sunt de o importanță fundamentală. Trebuie să-i determinăm pe producători să pună capăt producerii respectivelor produse treptat, nu dintr-o dată neapărat. Pentru asta e nevoie de o educație adecvată și să-i ajutăm pe oameni să îndemnăm să dezvolte produse inovatoare și mai bune pentru mediu. Mulțumesc! Din partea S și D nu avem raportor din umbră. ECR acum. Bernard Luca. Îți mulțumesc, Brian. Aș dori să, i mulțumesc și domnule Capel în calitate de raportor pe acest uh, proiect de aviz al Comisiei Econ pe un subiect atât de important. Nu pot decât să confirm cele spuse de colega noastră. Am lucrat foarte bine, am lucrat într-un mod foarte eficace. Aș dori să mulțumesc și reprezentațiilor PP, reprezentațiilor ALDE și domnului Capel pentru această colaborare foarte bună. Mi s-a părut, uh, trebuie să recunosc interesant, că un uh, uh, subiect atât de important de mediu a fost tratat până la urmă mai mult de centrul grupurilor politice din Parlamentul European, fiind ignorat de D și de Vers, mai mult sau mai puțin. Este un subiect important pentru grupul meu politic, pentru ECR. Consider că am găsit o soluție uh, bună care nu duce la poveri suplimentare pentru întreprinderile care folosesc și produc aceste articole de plastic. Pentru mine personal a fost foarte important să nu aducem la o. Um, să nu afectăm în mod negativ uh, competitivitatea întreprinderilor uh, um, europene care recurg uneori, care produc și exportă, respectiv importă aceste produse pe piața europeană, este un aspect de care nu întotdeauna Comisia Europeană a ținut uh, cont, însă am reușit să îl corectăm din punctul meu de vedere în textul care va fi supus uh, votului. Drept urmare, um, Aștept cu nerăbdare um, adoptarea acestui text legislativ. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Și acum, în numele ALDE, doamna Vernet, colega noastră belgiană. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, doamnă Capel, vă mulțumesc pentru toată munca depusă pentru a se ajunge la compromis. Cei care s-au implicat în această muncă au făcut-o în spirit constructiv și de colaborare. De aceea pot să spun cu toată încrederea că această propunere se bucură de întregul nostru sprijinul. sprijin. Volumul de plastic din mediu este într-o creștere îngrijorătoare, ceea ce afectează uh, fauna, flora și, în general, natura. Însă, Soluția la această problemă nu se află doar în mâinile producătorilor, ci în special consumatorii trebuie să învețe să-și schimbe comportamentul. Uh, chiar rochia pe care o port eu în calitate de consumator este făcută dintr-un material compus din 100% sticle de plastic reciclate adunate din oceane. Deci, reciclarea, cred eu, este cheia comportamentului pentru viitor. Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte, pentru mm, modelul pe care dumneavoastră ni l-ați prezentat astăzi și pe care îl întruchipați. Din partea GUE, dacă dorește cineva să ia cuvântul, bun. Dacă nu, atunci, dacă sunt solicitări de intervenții spontane. Domnul Ferber. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur să vă văd în uh, acest nou Uh, post, am câteva întrebări legate de amendamentele depuse. Există și produse similare plasticului care sunt uh, degradabile în mediul uh, înconjurător. Este vorba de materiale produse din plante care dispar după o perioadă de până la șase luni și rugasem să fie prevăzute anumite derogări pentru aceste materiale și am fost uh, surprins să văd că nu s-a ținut cont de propunerile mele și aș dori să știu care au fost motivele uh, faptului că nu s-a ținut uh, cont de propunerile mele, pentru că plasticul nedegradabil, polipropilenul uh, de exemplu, a fost uh, interzis, pe de altă parte, asemenea, alte produse similare pla- uh, plasticului sunt acoperite de definiția actuală ceea ce nu mi se pare un lucru foarte util, pentru că este vorba de produse inovatoare create, uh, create de întreprinderi uh, europene care au reușit să ofere uh, aceste articole alternative, alternative produselor de plastic. Și aș dori să aflu mai multe explicații în acest punct de vedere. Foarte bine, mai dorește și altcineva să ia cuvântul cu ocazia intervențiilor spontane, înainte de a da cuvântul înapoi raportoarei? Nu? Barbara, te rog. Poate poți răspunde să țină seama și de faptul că s-au înregistrat progrese atât de semnificative din partea celor care au uh, participat la aceste dezbateri. Da, poate este ceva ignorat în toiul uh, luptei. Desigur, aceste articole degradabile pot fi uh, scutite de o interdicția comercializării respectivă. Este posibil deci, din, din, din punctul... Eu, eu nu am nu am nimic împotrivă ca asemenea materiale um, degradabile să fie scutite de această interdicție. Este în uh, sensul respectării principiului proporționalității, după cum am spus. Însă, așa cum au spus deja raportorii din umbră, este un subiect important acesta supus dezbaterii astăzi. Este un subiect important din punctul meu de vedere pentru că în fiecare an 500.000 de tone de plastic ajung în mări și pe plajele uh, Uh, din lume reprezintă o amenințare și pentru uh, lanțul trofic de pe, de pe planetă este a fost o surpriză că acest subiect a interesat atât de, atât de puțini uh, colegi. Sper că vom reuși să ne mobilizăm cu ocazia, mai mult cu ocazia votului și um, am discutat acest subiect cu colegii din, din Comisia Envi, cu toți cei pentru care acest subiect a fost unul important și a fost un efort de echipă în urma căruia am uh, obținut acest text uh, și îmi, cer scuze în fața domnului uh, Feber, dacă l-am determinat cumva să aibă o atitudine negativă față de prima variantă a proiectului de, de aviz. Cred că urmăm până la urmă aceeași direcție. Există produse inovatoare și dacă există asemenea produse inovatoare, nu ne dorim să le interzicem uh, apariția lor pe, pe piață. Îți mulțumesc, Barbara. Haideți să trecem direct la punctul 7 uh, de pe ordinea de zi, protecția uh, persoanelor care raportează încălcarea dreptului comunitar. Și dau cuvântul raportorului, domnul Viegas, din partea GUE NCL. Realmente foi, foi... Vă mulțumesc, o să am o intervenție succintă. Calendarul nu ne-a favorizat uh, activitatea pentru că am avut o pauză pe parcursul verii, nu am avut suficient timp pentru a purta o dezbatere largă pe acest uh, subiect și aș dori să insist și asupra unui alt aspect. Din uh, punctul meu de vedere, a fost un uh, dosar care s-a bucurat de un consens. Este o directivă prin care încercăm să găsim un uh, numitor comun care să ne permită să ajungem la o poziție finală care să reflecte opiniile tuturor. Nu cred că am reușit să găsim un numitor comun pe toate punctele acestei propuneri, deși am încercat uh, acest lucru. Cred că evenimentele recente ne-au atras atenția asupra importanței avertizărilor de, in, de integritate. Există un uh, vid juridic în uh, majoritatea statelor care ne demonstrează importanța adoptării unei directive care să umple acest vid legislativ. Există câteva puncte cu un caracter puțin mai controversat, dar cred că am reușit să găsim formulările care să se bucură de un sprijin cât mai larg. Cel mai important punct controversat din punctul meu de vedere a fost ierarhia. În ce măsură canalele externe ar trebui să facă obiectul uh, încercărilor anterioare de a avertiza asupra problemelor legate de integritate. Din poziția noastră a fost că aceste canale interne de comunicare nu conferă protecția necesară avertizorilor de integritate. Soluția de compromis a fost, urm- a fost următoarea. Nu, nu eliminăm uh, posibilitatea existenței unor canale interne de comunicare. Este preferabil ca asemenea probleme să fie rezolvate în interiorul unor companii, însă trebuie să înțelegem că în multe situații nu există pur și simplu această opțiune și și în, în aceste situații trebuie să garantăm uh, siguranța avertizorilor de, de, integri, de integritate care să, să poată dispună de cea mai eficientă metodă de a face o plângere. Desigur, ar trebui să explice de ce canalele interne de de, de comunicare nu ar fi utile pentru uh, rezolvarea uh, problemei respective. O altă problemă a fost reprezentată de confidențialitate. Confidențial, confidențialitatea este foarte importantă. Platformele construite pentru a primi plângeri din partea avertizorilor de integritate trebuie să, păs, să păstreze să, confidențialitatea, să nu divulge identitatea uh, avertizorilor de, de, de integritate respectivi. Au existat și câteva probleme legate de uh, domeniul de aplicare al uh, directivei, fusese reformulate, liste destul de extinse, liste care au fost uh, reduse, astfel încât statele membre pot urmări o abordare proprie. Mm, domeniile de, importante pentru comisia noastră cred că au fost, uh, au fost acoperite când vine vorba de sprijinul material oferit avertizorilor de, de integritate, am considerat că este important să clarificăm mecanismele uh, prin care avertizorii de integritate urmează să beneficieze de, beneficie, de uh, sistemele prevăzute în această directivă. Desigur, statele membre trebuie să implementeze prin proprii legi uh, această directivă, legi adoptate de parlamentele naționale. Am încercat, după cum am spus, să obțin un consens cât mai larg. Există un pluralism de opinii în Parlamentul European. Nu este posibil să ajungem întotdeauna la o părere unanimă, însă am încercat să conving uh, cât mai uh, mulți colegi și aș dori să mulțumesc tuturor colegilor, raportorilor din umbră, tuturor celor care au participat la această dezbatere. Mulțumesc, Miguel. Tragem acum la prezentanții grupurilor politice, Werner Langen în numele PP. Mulțumesc. Nu pot să fiu de acord cu optimismul uh, raportorului. Nu am avut deloc timp să discutăm într-un fel sau altul propunerile de compromis. Acestea au fost uh, prezentate, dar nu a avut loc nicio reuniune a raportorilor din umbră, pentru că a fost săptămâna turcoa, săptămâna trecută și faptul că colegul uh, spune că a încercat să ajungă la un consens cât mai larg, nu înseamnă că s-a și găsit consensul uh, uh, respectiv. Drept urmare, cred că mm, Uh, cel mai bine ar fi dacă am amânat decizia să nu o luăm în această seară, pentru a putea discuta pe larg care sunt propunerile de compromis care se bucură de un sprijin, uh, un, un sprijin majoritar. Dacă va fi supus votului uh, acest raport, o să votăm împotrivă mm, pe șase puncte. Foarte pe scurt, după Comisia de Anchetă PANA, și după decizia din Luxemburg, suntem cu toții de acord că este nevoie de o mai bună protejare a avertizorilor de integritate. Însă, dacă verzii și Eșideu doresc o garantare a anonimității avertizorilor de integritate, nu mai este nevoie de o protecție. Protecția este, are rost doar dacă nu dacă nu mai, este, nu mai există anonimitatea, în rest nu mai are niciun rost. În al doilea, un, un alt punct, căile de comunicare. Dacă uh, Uh, trebuie, dacă anumite chestiuni trebuie comunicate autorităților, trebuie să existe anumite canale de, comu- de comunicare și în acest punct de vedere propunerea comisiei este cea corectă. Apoi, chestiunea formulărilor prea vagi uh, existente în continuare, amendamentul 57, uh, particularly sunt, sunt formulări prea, prea vagi. Apoi, timpul de reacție. vezi își doresc uh, până la, 3 uh, până la 6 săptămâni, comisia 3 luni. Cred că ar trebui să găsim o soluție de, comp- de, de compromis. Apoi, posibilitatea corectării uh, raportului de către autorități care ar putea fi corectat de către avertizorul de integritate. Nu înțeleg uh, Așa funcționează lucrurile într-un stat. Apoi, sarcina probei. Se face trimitere la, mo- la uh, motiv, la faptul că nu, nu e nevoie de motive întemeiate pentru a face anumite uh, afirmații. Este se deschidem portița uh, unei defăimări uh, publice uh, răspândite, așa cum se întâmpla în trecut, de exemplu, în uh, RDG. Deci, în legătură cu șase uh, amendamente de compromis, uh, a prevăzut un uh, vot cheie și vom vota împotriva lor dacă vor rămâne în forma lor actuală. Deci cea mai bună idee ar fi să amânăm votul, tocmai pentru a avea ocazia să discutăm în detaliu toate aceste uh, propuneri de amendamente de compromis. Vă mulțumesc. Domnul Căfă, de numele și da. Mulțumesc. În primul rând, aș dori să spun că grupul nostru politic salută propunerea Comisiei Europene pe care am cerut-o de, de mai mult timp. La undromatul uh, Azerbaijan, uh, LuxLeaks, uh, toate aceste scandaluri au apărut uh, Uh, doar datorită avertizărilor de, de integritate. Și cu toate acestea, protejarea avertizărilor de integritate nu este cea mai bună în Europa. Și prin adoptarea acestui uh, dosar începem să remediem situația. Grupul SID a introdus articole complet uh, noi privind obligația statelor membre de a colabora între ele și prin activitățile uh, comisiilor de anchetă Tax, PANA, Tax 2, am descoperit că autoritățile din, state, din statele membre nu cooperează suficient de bine între ele și prin noile um, dispoziții din amendamentele de compromis considerăm că vom permit, vom, uh, per, vom cere, vom obliga statele, uh, statelor membre să colaboreze mai bine între ele. Am insistat de asemenea asupra importanței păstrării um, secretului vis-a-vis -vis de identitatea avertizorilor de, de integritate, să vedem cine a avut acces asupra căror informații la acest moment, pentru că doar astfel putem să garantăm bunăstarea uh, și securitatea avertizorilor de, de integritate. Am propus de asemenea un nou calendar uh, ambițios în legătură cu uh, acțiunile, la când trebuie să se treacă la acțiuni în urma unei asemenea uh, averti, avertizări. Uh, patru săptămâni pentru a oferi un feedback uh, avertizării inițiale din partea persoanei respective. Am sperat că și alte grupuri politice vor fi de acord cu propunerea noastră, din păcate nu a fost cazul. Putem să-l felicităm pe raportor pentru activitatea sa și așteptăm să adoptăm cât mai repede acest dosar în beneficiul tuturor avertizărilor de, de integritate. Ne-am fi dorit ca procesul uh, să, fi, să se fi desfășurat mai bine, așa cum a spus și uh, Werner Langen. Mulțumesc. În partea ECR, cred că domnul uh, Zil are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc raportorului pentru încercările sale de a găsi echilibrul potrivit, însă uh, amendamentele depuse în număr de 143 demonstrează că există diferențe de opinii despre în ce măsură și cum ar trebui să fie protejați avertizorii de integritate. Fiind vorba de un uh, proiect de aviz, cred că ar trebui să respectăm competențele comisiei noastre și anume să ne axăm uh, pe, uh, aspect, pe aspectele economice și financiare ale activității avertizorilor de integritate. Este vor, mă refer la păstrarea canalelor interne de, de comunicare. Ar trebui, de asemenea, să ținem seama de caracteristicile fiecărui sector în parte, să nu avem o abordare uh, universală. Mă bucură faptul că amendamentele mm, depuse de mine au fost uh, acceptate în general, sunt de acord cu protejarea avertizorilor de, de integritate și cu toate acestea, ținând seama cât de avansat este acest proiect de aviz și în ce situație se află, aș propune grupului meu politic să se abțină la vot. Mulțumesc, domnule Zile. Nimeni nu dorește să ia cuvântul din partea altă, deci cred că pot să revin, sau nu îmi cer scuze, spune domnul președinte, MOL este prezentă. Un minut, Moli, te rog, dacă Miel for his work and just coming back to what Mr. Langer said, obviously we're on the Yuri suntem pe uh, calendarul uh, Iuri. E păcat că n-am avut uh, timp suficient pentru a dezbate mai mult, dar um, asta e. Susținem foarte mult compromisurile prezentate de raportor, în special în ceea ce privește sala de aplicare, pentru că um, avertizorii trebuie să fie protejați indiferent dacă lucrează în sectorul public sau uh, privat și trebuie să fie uh, protejați de orice fel de măsuri care sunt împotriva spiritului uh, legii. Credem că într-adevăr, avertizorii trebuie să raporteze mai întâi intern, dar dacă acest lucru nu este posibil, pot raporta extern mai întâi. Trebuie să-i protejăm de represalii. Adesea au fost uh, pedepsite chiar și familiile avertizorilor uh, de integritate, de aceea ei trebuie să poată raporta anonim. Um, de asemenea, ei ar trebui să fie informații în legătură cu modul în care sunt, info, sunt folosite informațiile pe care le furnizează uh, ei. Uh, E important că PPE-ul de, uh, decide să susțină acest raport. Ar fi uh, păcat ca ppe ul să pară că sunt uh, de partea celor răi în istorie în legătură cu acest raport. Mulțumesc foarte mult. Îi vom da acum cuvântul încă o dată raportorului. Bun, muito rapidamente. E evident că... Mm, foarte repede. Desigur, calendarul nu este unul ideal tehnic și pur și simplu nu a fost posibil să avem mai multe reuniuni ale raportorilor din umbră din motivele care au fost menționate. Ce vreau eu să subliniez este ce am spus mai devreme, că este important să fim la înălțimea așteptărilor cetățenilor noștri. Fiecare om își amintește atacurile uh, și oamenii care și-au pierdut viața în circunstanțe tragice. E vorba de cazuri care necesită intervenție din partea noastră. Nu putem amâna acest lucru. Vorbim acum despre o directivă și cred că este cât se poate declar că această directivă trebuie să fie adoptată de Parlamentul European și dacă se întâmplă acest lucru, mesajul transmis uh, ar fi unul uh, foarte puternic, foarte important. Și chiar dacă transmitem un mesaj percutant, le putem da statelor membre posibilitatea de a-și adapta legislația situației fiecărei țări. Pentru că, vă amintesc, e vorba de o lacună juridică care trebuie să fie uh, umplută urgent. Mulțumim raportorului. Vom vota chiar acum. Werner, ai cuvântul. Aș dori să vă rog din nou să amânăm supunerea la vot acestui uh, uh, proiect legislativ privind protejarea avertizorilor de integritate, pentru că nu am avut ocazia să discutăm în detaliu amendamentele de, de compromis. Deci să amânăm la, pentru următoarea reuniune, pentru că mie mi se pare că avem suficient timp la dispoziție. Thank you. Uh, I understand that uh, Mulțumesc. Înțeleg că, așa cum se întâmplă destul de des, suntem uh, limitați de calendar. Suntem, uh, de fapt, acum în limitele calendarului comisiei uh, responsabile pe fond. Nu putem să votăm prea târziu, pentru că atunci votăm degeaba, deci mă tem că trebuie să votăm acum chiar dacă aveți dreptate, în sensul că ar fi fost bine să avem mai mult timp la dispoziție. Nu știu dacă trebuie să suspendăm acum uh, reuniunea. Nu. Atunci trecem direct la vot. Haideți să facem o probă, să vedem dacă funcționează aparatele. Vă rog să introduceți cartelele de vot și facem un vot de testare. Any? Still three members, two members. Doi deputați nu au intrus cartela. Acum, da. Închidem votul de probă. Și putem începe cu primul vot în legătură cu uh, cerințele prudențiale pentru firme de investiții, Marcur Ferber. Compromisul M, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul N, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul O, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9, pentru, împotrivă, verificăm electronic amendamentul 9. Votul este deschis.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 G A. se corectează președintele. Compromisul G, de fapt, pentru că nu l-am votat. Compromisul G, pentru, împotrivă, abținere adoptat. A pentru, împotrivă, abținere adoptat. H, pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Amendamentul oral solicitat de versi. Aveți o obiecție? vreau să văd suficient de mâini ridicate. Vreau să subliniez că am avut destul timp pentru uh, a vota și nu facem obiecțiune colegială la acest amendament oral. Chiar există suficient timp pentru a verifica. Compromisul I. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. J. Împotri pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul K. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 294 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 295 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul L pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul Q cu amendament oral pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și votul uh, la propunerea comisiei prin apel nominal. Votul este deschis. Mă iertați, se corectează președintele. Știți de ce? Pentru că avem aici pagini de culori diferite. În mod normal, uh, griul și albul erau altfel. Propun să revenim la schema inițială de culori pentru că m-a zăpăcit aceasta, dar tot eu am greșit. dat 37 pentru Împotrivă, abțineri, respins. 38 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 1 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 4 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 53 pentru, împotrivă. Verificăm electronic, votul este deschis la 53. Vote is closed. Votul este închis. Respins 23 uh, la 18 uh, pentru 54, 500 pentru împotrivă. Abțineri respins 55 pentru împotrivă. Abțineri respins. Dacă dorești, Sven, să verificăm, vrei să verificăm? Bine, verificăm electronic, votul este deschis. Votul este închis. Este respins 22 la 19, 56 cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Și uh, votăm propunerea comisiei cu amendamente prin apel nominal. Votul este deschis. Mai trebuie să voteze un coleg. Votul este închis. 33 pentru, 8 împotrivă, nicio abținere. Votul privind uh, decizia de a intra în negocierile interinstituționale, votul deschis prin apel nominal. Votul este închis. 34 de voturi pentru, 8 împotrivă, nicio abținere. Felicitări uh, raportorului. Mergem uh, mai departe la supravegherea prudențială pentru firmele de investiții. Amendamentul 30 devine caduc. Deci trecem direct la compromisul Q pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul A pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 35 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 15 iurii pentru. Cine este pentru? Împotrivă, abținere adoptat. 16 iurii. Cine este pentru? Împotrivă, abținere adoptat. 36 pentru. Împotrivă, abținere adoptat. Compromisul B pentru, împotrivă, abținere adoptat. Compromisul C pentru, împotrivă, abținere adoptat. Iuri 22 pentru, împotriva abțineri, respins. Iuri 23 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 24 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 25 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 26 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 27 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul de cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 53, cine este pentru? Împotrivă, nu văd verzii. Aveți o poziție? Nu. Atunci verificăm electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Este respins. 22 de voturi uh, împotrivă, 20 pentru. Următorul devine caduc. Trecem la compromisul E. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul F. Pentru împotriva abținere adoptat compromisul G, pentru împotriva abținere adoptat compromisul H pentru împotriva abțineri adoptat compromisul I, pentru împotriva abțineri se adoptă Compromisul unde este? Pagina 8, compromisul IA. Cine este pentru împotriva abținere adoptat? Compromisul J pentru împotriva abținere adoptat. Compromisul K pentru împotriva abțineri adoptat. Compromisul L pentru împotriva abțineri adoptat. Amendamentul 179 pentru împotriva abțineri se respinge. 180 pentru împotriva abțineri respins. 181 pentru împotrivă. Verificăm electronic 181. Votul este deschis. Votul este închis se adoptă, 23 de voturi pentru, 21 împotrivă, 182 pentru, împotrivă. Nu ridicați mâna, deci verificăm electronic. Votul este închis. Este respins. 22 la 7, 16. 50 pentru împotriva abțineri respins. 183 pentru împotriva abțineri respins. 184 pentru împotriva abțineri adoptat. Compromisul M pentru împotriva abțineri adoptat. Iuri 51 pentru împotriva verificare la 51. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă 24 de voturi pentru 16 împotrivă. Compromisul N, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul O, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul P, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Iuri 1, pentru, abține, împotrivă, abțineri, adoptat. 2, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 14 și 3 pentru împotriva abținere adoptat, 15 pentru împotriva abținere respins, 4 pentru împotriva abținere adoptat, 5 pentru împotriva abțineri adoptat, 16, 6 Yuri pentru împotriva abțineri adoptat, 1 și 17 pentru împotriva abțineri adoptate, 18 pentru împotriva abținere adoptat, Iuri 7 pentru împotriva abțineri, adoptat. Iuri 8 pentru împotriva abțineri, respins. 19 pentru împotriva abțineri, adoptat. 9 pentru împotriva, verificăm electronic, votul este deschis, jurii 9. Votul este închis. La egalitate, 20 la 22 este respins. Jurii 10, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Jurii 11, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 20, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 21, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 22, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 12, 12 este identic. Deci 23 pentru împotrivă. Votul este deschis la 23. La 23 închidem votul. Yes, sunt la egalitate, deci este respins. 24 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 25 devine caduc, la fel și 2. Trecem la 3 și 26 devine caduc, deci 27 votăm. Cine este pentru? Împotrivă, verificăm 27 electronic. Votul este deschis. Votul este închis și se adoptă. Jurii 13 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 28 pentru, împotrivă. Verificăm electronic. 28, votul este deschis. Votul este închis. Respins. 29 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul R, pentru, împotrivă, abțineri, abțineri adoptat. 4, pentru, împotrivă, verificăm electronic, 4, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă 24 la 19. Votul privind propunerea comisiei cu amendamente, vot prin apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. 35 de voturi pentru, 9 împotrivă, 0 abțineri. Votul pentru intra în negocierile interinstituționale, votăm prin apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. 35 de voturi pentru, 9 împotrivă, nicio abținere. Felicitări raportorului. Trecem acum la proiectul de aviz în legătură cu produsele din plastic. Raportor Barbara Capel. Raportor Barbara Capel. Compromisul A, cine pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm electronic, dar cred că de fapt e adoptat. Dar verificăm. Am închis votul. 34 pentru, 10 împotrivă, se adoptă. Amendamentul 72, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 14, pentru, împotrivă, Abțineri. Respins. Amendamentul 75. cine pentru, împotriva, abțineri, respins. Compromisul C. Pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 86. Pentru, împotriva, abțineri. Cred că e respins cu majoritate. 87. Pentru, împotriva, abțineri, respins. Retras următorul 88 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 89 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 90 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 91 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 20 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Îmi cer scuze, 92 pentru, 92, îmi cer scuze, spune domnul președinte, înapoi la 92 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 20 l-am votat. Am votat pe marginea lui 20. Putem repeta votul? Bun, bine, votăm din nou 20. 93 e retras. Pe lista noastră, 93 a fost retras. Vă spun eu că e retras. Deci 93 e retras și atunci votăm pe marginea lui 20. Bun. A cerut, a cerut cineva să votăm din nou, inclusiv de aici de lângă mine, deci pentru 20 împotrivă abțineri, respins. Bun. Compromisul de nu mai există și atunci votăm Amendamentele, supunem la vot amendamentele orale. Artic... Amendamentul 94 cu un amendament oral. Cine pentru, împotrivă, abțineri, respins. Acum votăm pe marginea amendamentului 94 ori inițial, pentru împotrivă, abțineri respins, 95 pentru împotrivă, abțineri Verificăm electronic. Am deschis votul la 95. Vote is closed. Am închis votul. Se adoptă. 96 trebuie supus la vot. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 97 pentru, împotrivă, Verifică, verificăm la 97. E clar respins. Închidem votul, da? 98 pentru, împotrivă, abțineri. Sunteți pentru, dar verificăm. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. 99. Pentru. Împotrivă. Verificăm la 99. Am deschis votul. Am închis votul. Respins. Egalitatea de voturi. Respins. Deci 100. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 19. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 101. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 102. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 103. Pentru. Împotrivă. Verificăm. Cred că e respins, dar verificăm. Am închis votul. Respins. 105. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 104. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 106. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. Compromisul F pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 22 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 108 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm electronic. La 108 am deschis votul. Am închis votul. Respins. 31 la 13. 109 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 23 și 110 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 26 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 28 pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. 112 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul H pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 32. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 114, da? 114. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul I. Pentru, alde, împotrivă, abțin, abțineri, se adoptă. 106 116 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 117 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 118 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 1. Se ad pentru împotrivă deci votăm la 1. Am deschis votul. Am închis votul. Intervenție fără microfon din sală. 119 și 120 au fost retrase. Îmi pare rău. Dar așa e pe lista mea. Amendamentul 2. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul J pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 40. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 41. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 42. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 43. Pentru. Împotrivă. Verificăm la 43. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Compromis K. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 47. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul L. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 50. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 51. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 52. Pentru. Împotrivă. Verificăm. Electronic la 52 am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. 53. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 54. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromis N. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 57 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul O pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 60 pentru, împotrivă. Verificăm la amendamentul 60, am deschis votul. Am închis votul. Respins. 22 la 20. 61 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 62 pentru, abțineri, pentru împotriva abțineri, respins. 63 pentru împotriva abțineri, respins. Compromis P. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 68 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Votul pe marginea propunerii comisiei, așa cum a fost amendat, am deschis votul. Am închis votul. 25 pentru, 19 împotrivă, o abținere se adoptă. Felicitări raportorului și acum votăm pe marginea proiectului de aviz cu privire la denunțătorii de conștiință. Miguel Viegas este raportorul. Compromisul A pentru Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic, am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul B. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul C. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromis D. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromis E. Pentru. Împotrivă. Nu văd ce face CR-ul. Nu mi este clar. Votăm la E. Verificăm electronic, am deschis votul. Am închis votul se adoptă cu 26 la 19. Compromisul F pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromis G pentru, împotrivă. Verificăm electronic la compromisul G, am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă cu 23 la 18 voturi compromisul H pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromis I pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 171 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul J pentru împotriva abțineri se adoptă, cred, dar mai bine verificăm, am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă într-adevăr 22 voturi la 15 împotrivă și 8 abțineri. Compromisul K pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul L pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 193 pentru împotrivă. Verificăm electronic, am deschis votul. Am închis votul este egalitate. Deci respins 21 la 21, compromisul M. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 201. Pentru împotriva abțineri se adoptă 205. Pentru împotriva abțineri se adoptă 206. Pentru împotriva. Verificăm electronic. Am deschis votul la 206. 206. Amendment 206. Uh, la 206 am închis votul. Respins. 23 la 20 sunt voturi. La amendamentul 22, pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic. Am deschis votul, cred că am depistat unde e majoritatea, dar e strâns, așa că mai bine verificăm. Am închis votul. Egalitate, 22 de voturi la 22, deci respins. Amendamentul 23, pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu văd nicio mână. Verificăm la 23 din nou. Am deschis votul. Am închis votul. Respins 22 de voturi la 19, compromisul N. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 27. Pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic la 27, am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă 25 de voturi la 17. Compromisul O. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromis P. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 35 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 36. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 1. Pentru. Amendamentul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 37. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 38. Pentru. Împotrivă. Verificăm electronic la 38. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. 39. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 40. Pentru. Împotrivă. Verificăm la 40. Am deschis votul. Vote is closed. Am închis votul. Respins. 23 la 21 de voturi. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 42 pentru, împotrivă. Verificăm electronic la 42, am deschis votul. Am închis votul. Respins. 23 de voturi la 21. 43 pentru, Potrivă. Abțineri. PPE la, 20, la 43. Împotrivă. Respins. 45 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 44 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 46 pentru. Împotrivă. Îmi cer scuze, spre domnul președinte, nu mi-a fost clar, mai bine verificăm. La 46 am deschis votul. Da. Se a... Am închis votul. Da. Cu 29 de voturi pentru, la 12 împotrivă, se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abținere, respins. 48 pentru, împotrivă, abținere, respins. 49 pentru, împotrivă. Verificăm la 49. Am deschis votul. Deci se adoptă, dar mai bine verificăm. 33 de voturi la 10, 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 51 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 52 devine caduc, 53 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 54 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 55 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 56 pentru, gue pentru 56. Deci, împotrivă, abțineri, se adoptă. 57 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 60 pentru, împotrivă, Aici verificăm, pentru că văd așa niște mișcări în cadrul grupurilor, dar poate mă înșel eu. Am închis votul. Respins cu 22 de voturi la 21. 0. 58. 59 împreun, ă, ă, pentru, împotrivă, abțineri, respinse. 61 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 62 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 63 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromis Q pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 67 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 68 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 69 pentru, împotrivă, abțineri,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 Vote is closed. Am închis votul, se resping. 23 împotriva, 21 pentru. Continuăm cu 85 drept urmare, pen, pentru, împotriva. Verificăm amendamentul 85, s-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă 24 pentru, 21 împotriva. 87 până la 90, vot în bloc pentru, împotriva, abțineri, respinsă. 4 și 91 pentru, împotriva, abțineri, respinsă. 92 pentru, împotriva, verificăm amendamentul 92, s-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă. 5 împreună cu 93 pentru, împotriva abțineri se resping, 94 pentru, împotriva abțineri se respinge, 95 pentru, împotriva abțineri se respinge, vot în bloc de la 96 până la 102 dacă sunteți de acord, până la 100. Deci de la 96 până la 100 în bloc. Pentru, împotriva, abțineri, respinsă. 100 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 101, 100 în bloc până la 102? Sau 100 fusese în blocul supus votul. Haideți să supunem din nou la vot uh, amendamentul 100 pentru că nu era foarte clar. 100. Cine este pentru? Împotrivă. Atineri. Respins. 101 împreună cu 102 pentru împotriva țineri se adoptă. Supunem la vot textul așa modificat. Vot prin apel nominal s-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. 54 in favor, 50. 24 pentru, 15 împotrivă, 7 abțineri. Raportul a fost adoptat. Felicitări raportorului. Now I will pass the chair again for a joint. Și acum cedez din nou uh, președinția pentru o reuniune comună Econ FEM.